Good morning, colleagues. We're going to make a, a prompt. Bună dimineața, dragi colegi. Haideți să începem rapid. Avem o audiere în dimineața aceasta. Este vorba despre pluralismul mass media și libertatea în Uniunea Europeană. Avem doar, doar două ore la dispoziție. Aș vrea să începem deci rapid. Sper să mai vină și alți membri în curând. Mulțumim celor care au fost punctuali. Cred că două ore mm, e un timp foarte scurt, de fapt pentru un astfel de subiect, un subiect atât de important, e și contextul foarte important. Uh, uh, vedem ce schimbări uh, de dreptul dramatice se produc în acest domeniu al pluralismului și libertatea mass media. Îmi mm, face plăcere să salut pe membrii noștri care sunt foarte interesați în acest subiect, mai ales raportoarea Barbara Spinelli, care va vorbi imediat are un raport privitor la pluralismul mass media și libertatea în Uniunea Europeană uh, din partea Comisiei Libe. Uh, Singur, reuniunea de astăzi este transmisă uh, pe internet, în direct, și vreau să mai spun câteva cuvinte înainte de a da cuvântul Barbarei. Um, and that is to say that... Vreau să spun că ce numim noi libertatea mass media e partea progresului ideilor democratice și dezvoltării unui ideal european uh, de-a lungul istoriei. E un subiect de mare importanță și pentru membrii Parlamentului European. Trebuie menționat de asemenea și că libertatea mass media, sigur, e un criteriu de calificare pentru aderarea oricărei țări candidate la Uniunea Europeană, de asemenea cu criteriile de la Copenhaga. Deci e parte integrantă a structurilor noastre și a temeiului nostru juridic în Uniunea Europeană. De asemenea, e unul din uh, principiile promovate de Uniunea Europeană în politica sa externă și toate statele membre trebuie să dea exemplu și să asigure credibilitatea și coerența. Însă, libertatea mass media e un concept care se poate schimba din când în când și astăzi, la audiere, ar trebui să definim ce înseamnă în acest moment libertatea mass media. Astăzi vom uh, avea alături de noi experți uh, să ne vorbească despre situația actuală din Uniunea Europeană în acest domeniu. Mai întâi uh, va avea cuvântul raportoarea noastră, doamna Spinelli, și apoi o serie de experți. Aveți și un studiu pe care l-am pregătit o analiză comparativă a libertății mass media și pluralismului în Uniunea Europeană, în statele membre. Departamentul nostru politic a pregătit acest studiu, îl aveți cu toții și e foarte bine că îl avem la dispoziție. E de mare ajutor pentru raportarea noastră și pentru audierea noastră. Vă rog să-l studiați și vom uh, uh, analiza în detaliu pe durata audierii. Iar acum uh, dau cuvântul, fără întârziere, raportoarei noastre, ca să ne facă o introducere <clears throat> audierii de astăzi. Barbara Spinelli, te rog, ai cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și experților care vor lua cuvântul în cursul acestei audieri. În calitate de raportoare pentru un nou raport al Parlamentului privitor la libertatea mass media, pot să vă asigur că uh, Uh, fiecare observație făcută de domnile voastre va fi una prețioasă pentru mine, de aceea sper că această audiere să fie începutul unei munci comune, ca să putem profita și de experiențele și de sugestiile dumneavoastră în, pen, pentru viitorul raport pe care îl voi elibera. Uh, libertatea mass media e uh, influențată, din punctul meu de vedere, de faptul că pentru zeci de ani, timp de zeci de ani am fost jurnalistă și uh, situația e alarmantă. Condițiile efective ale libertății mass media, ale independenței lor de agende politice și grupuri de interese economice, pluralismul lor, condițiile acestea s-au agravat uh, de la ultima oară când s-a ocupat de acest subiect Parlamentul nostru în 2013, într-un alt, cu ocazia unui alt raport al Comisiei noastre. Introducerea mea va fi scurtă, pentru că vreau să las cât mai mult timp posibil experților invitați. Nu mă voi opri asupra fiecărui stat membru în parte, pentru că lumea informației, cred eu, e bolnavă peste tot în Europa. Mă voi limita la niște puncte generale care confirmă această stare gravă a situației și pe care cred că trebuie să le analizăm. În primul rând, aceste știri false, fake news, în uh, tot mai multe democrații ale Europei și nu numai, acest termen fake news uh, domină dezbaterea privitoare la mass media și la funcționarea democrației. Unii vorbesc de post-adevăr, uh, asta mai ales pe internet și pe rețelele sociale, și e o bună doză de rea credință în aceste acuzații. Trebuie să analizăm cum uh, apar aceste fake news de la rădăcină și să evităm să stigmatizăm uh, spațiul uh, internet. Știrile false nu apar doar pe internet, ci sunt o maladie care a apărut mai întâi în mass media tradițională, în uh, ziarele generaliste. Uh, Sunt un rezidu al războiului rece, de fapt. Aproape toate războaiele antiteroriste după războiul rece au fost precedate și însoțite de știri false. Să ne amintim minciunile privitoare la armele de distrugere masă din Irak. Internet este un nou spațiu, un spațiu interactiv de informație, care tinde a condamna la uh, nerelevanță ziarele tradiționale. Și de aici apare o ofensivă contra internetului și o serie de măsuri politice care tind să controleze internetul, să-l supravegheze și uh, să-i pună botniță. Ofensiva ne amintește de reacțiile față de invenția presei, apoi invenția, inventarea radioului, a televiziunii, pentru că forțele vechi se coalizează contra noului ca să-și ascundă mai bine propriile degenerescențe. E o ofensivă care ne reamintește polemica din secolul XIX împotriva sufragiului universal. Prea multă democrație ucide democrația, s-a spus. Un, chiar dacă unele din aceste temeri ar fi justificate în legătură cu internetul, și sigur că unele sunt, totuși, bazele lor nu rezistă dacă uh, sunt promovate de surse discreditate. În al doilea rând, extinderea unor fenomene nu noi, dar în continuă dezvoltare, interferențele mediului politic și ale marilor uh, concentrări de interese în mass media, violențele care le cad victim uh, jurnaliștii, intimidările, și formele din ce în ce mai răspândite de autocenzură, toate acestea sunt fenomene îngrijorătoare. Studiul publicat în aprilie de Consiliul Europei, intitulat Jurnalistul Presiune, subliniază uh, ce răspândită este această patologie, care în precedentul raport al Parlamentului e numită, dar nu e analizată în detaliu. Nu se explică însă adevărata teamă pe care o generează autocenzura. Se tot înmulțesc interferențele politice, editoriale, ale lobby-ului publicității și, mai ales, nu se sublinează legătura cauzală între temeri și autocenzură. Nu se leagă astea de condițiile din ce în ce mai mizere în care trebuie să acționeze jurnaliștii și cei care divulgă informațiile. Adevărata, adevărata sursă a știrilor false și a autocenzurii este ascunsă și cred eu că e o gândire de grup pe care putem să o descriem ca expresia unui conformism raționalizat impus de grupuri de putere politice sau economice. Ca să folosesc uh, cuvintele lui William Ay, care a găsit acest termen în anii 50, a inventat acest termen. E vorba de o filozofie declarată și articulată care consideră valorile de grup, oricare ar fi el, nu doar ca fiind comode, ci ca fiind chiar virtuoase și corecte, drepte. Această expresie grup, gândire de grup, e mai puțin modernă, dar e mai precisă. Un al treilea punct Eh, dal Presidente. Un al treilea punct deja, la care deja s-a referit președintele și important pentru democrația Uniunii, așa numită dilema de la Copenhaga. Adică țările candidate la aderare trebuie să respecte normele privitoare la libertatea de exprimare prevăzute în Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale și în Convenția Drepturilor Omului, în articolele 11 și 10, Însă, odată intrată o țară în Uniunea Europeană, poate să-și permită orice. În ultimele decenii am văzut dovezi în acest sens, am văzut interferențe politice în libertatea presei, în Italia, de exemplu, în Spania, Polonia, Ungaria. Și din acest punct de vedere, cred eu că carta este mai avansată decât convenția, pentru că cere nu doar libertatea, ci și pluralismul mass media. Un al patrulea punct, acești numiți, așa numiți whistleblower, deci denunțători. În raportul din 2013 se face referire la, în două articole la necesitatea de a-i proteja în mod legal, dar lipsește o uh, normă europeană. Între timp, apar tot mai multe legi uh, de supraveghere din ce în ce mai uh, dure față de aceștia, mai ales uh, când e vorba de internet. Trebuie să insistăm asupra acestui punct mai mult decât până acum. Un al cincilea punct, și am vorbit deja despre asta, efectele crizei economice. Criza economică este însoțită și de criza mass media. Deci efectele acestei crize nu doar asupra libertății, ci asupra supraviețuirii mass media. Unii deja au prevăzut exact uh, ziua decesului uh, mass media tradiționale. Dacă avem tot mai multe cazuri de autocenzură și de interferențe arbitrare în munca jurnaliștilor și a denunțătorilor, asta e și pentru că meseria acestora e protejată de către niște operatori care deja au mai puține puteri, legislația învechită, crește munca precară, salariile ridicole, se muncește chiar pe gratis drepturile legate de libertatea mass media trebuie să fie organic legate, cred eu, de Carta Socială Europeană și de dreptul la o muncă demnă. Și, în fine, un al șaselea punct, ce remedii avem? Avem articolele cartei și ale convenției, dar trebuie respectate și pentru asta cred că e urgent să se înființeze un mecanism care să controleze democrația în mass media. Mă refer la raportul lui Sofie Entfeld, adoptat de Parlament în octombrie 2016. E vorba de un instrument care poate deveni foarte valoros pentru că implică experți din societatea civilă, deci uh, toți cei de față de la această audiere, de fapt. Dacă Comisia și Consiliul îl adoptă, acest instrument va putea interveni Înainte de a fi nevoie de uh, măsurile de pedeapsă prevăzute de tratat, cum ar fi articolul 7, numită opțiunea nucleară, pentru că poate fi aplicabil doar unanimitate, deci practic nu poate fi utilizat. Vă mulțumesc pentru atenție și dau din nou cuvântul președintelui. Thank you very much indeed, Barbara. And you've given us a... Mulțumesc foarte mult, Barbara. Ne-ai arătat uh, care este consistența raportului tău și care sunt domeniile pe care se concentrează. Acum trecem la cei uh, patru experți invitați. Uh, toți sunt bineveniți. Vă rog să vă respectați timpul de vorbire alocat. Știu că această temă este de așa natură încât se poate vorbi foarte mult și bine pe ea, dar totuși vrem să Uh, intrăm în discuție pentru a uh, aprofunda punctele prezentate de uh, raportare. Începem cu Pierluigi Parco, directorul Centrului pentru pluralism și Libertatea Mass Media din Florența. <clears throat> Este un centru de cercetare care este cofinanțat în deplină transparență de Uniunea Europeană și care se ocupă de cercetarea libertății mass media și a pluralismului CMPF a, a publicat uh, recent uh, o metodologie de monitorizare din 2016. Vă rog, 10 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Vă voi prezenta uh, rezultatele instrumentului de monitorizare 2016. Este un nou instrument uh, care analizează pluralismul mass media și libertatea presă în statele membre. După cum chiar dumneavoastră ați spus, este un instrument uh, cofinanțat de Uniunea Europeană și 2016 prime, este primul uh, an operațional. Uh, <clears throat> în 2016 a, aplicația a inclus 28 uh, de state membre plus Turcia și Muntenegru. Uh, analizăm în principiu patru Uh, domenii pentru care avem analize cuprinzătoare uh, cu variabile calitative și cantitative. 28 uh, de echipe de experți naționale participă direct, plus câțiva colaboratori care lucrează în centrală pentru a integra toate rezultatele. Sunt în contact cu jurnaliști pe care am intervievat uh, și uh, analizele noastre sunt revizuite uh, de între egali. Um, datele pe care le culegem sunt publicate online pe o platformă de internet și folosim un algoritm care calculează diferit riscul la adresa libertății și pluralismului mass media. Abordarea noastră este bazată pe risc, risc crescut, mediu sau scăzut. Foarte pe scurt vreau să vă prezint rezultatele pentru anul 2016. Primul domeniu, cel mai important, vizează uh, protecția de, uh, de bază a uh, libertăților fundamentale. Evident, aici ne ajută legislația europeană, Constituțiile, deci Europa stă bine în principiu. Principalele zone de risc vizează Uh, accesul la mass media tradițională și, um, și prezentarea uh, organelor de mass media tradiționale în internet. Nu în toate cazurile uh, standardele protecție sunt satisfăcătoare. Iată și cum se prezintă toate statele membre um, Sigur, la zona roșie este reprezentată de Turcia și asta încă înainte de lovitura de stat. Evident că uh, și anul acesta vom uh, reinclude Turcia în lista țărilor analizate, dar uh, probabil nu se va schimba prea mult. Există zone galbene cu risc mediu la protecția de bază. Apoi, un alt indicator este pluralitatea pieței care eh, vizează concentrarea eh, proprietarilor de, de canale mass media, transparența și eh, implicarea proprietarilor canalelor mass media în pluralism. Cel mai rău indicator este acela unde regimul de proprietate asupra canalelor um, mass media este cu implicare și impact uh, asupra conținutului. Uh, există și riscuri medii cu uh, probleme legate de ownership, de, de cenzura conținutului. Bulgaria și Luxemburgul sunt uh, singurele țări în care, uh, din punct de vedere a pluralității pieței, avem risc crescut. Uh, Luxemburgul fiind este o țară foarte mică, acolo trebuie să vedem care sunt motivele pentru limitarea acestei pluralități pe piața mass media. Al treilea indicator vizează independența politică. Independența politică măsoară gradul de politizare a mass media într-o țară, raportarea la știri, eh, cu influențe politice și așa mai departe. Avem aici mai multe situații de risc crescut. Ce indicatorii pe care, care ne îngrijorează sunt control politic asupra canalelor mass media, care este prea mare în medie în Uniunea Europeană, cât și autonomia editorială. Autonomia editorială nu, nu este conservată și nu este uh, la adăpost nici de influențe și ingerințe politice, nici de cele economice. Aici vedem evident că Turcia din nou este într-o situație foarte proastă, dar vedem și probleme și în Muntenegru și uh, Slovenia și uh, Ungaria sunt reprezentate cu roșu. Toate celelalte state membre eh, sunt poate aproape de eh, eh, indicatorul roșu, dar de obicei se cantonează în sfera galbenă sau de risc căzut verde. Inclusivitatea socială, incluziunea socială este un nou indicator măsoară cum uh, tratează mass media uh, părțile vulnerabile ale societății, minorități, uh, comunități locale regionale, femei, persoane cu dizabilități, etc. Aici există câteva situații Uh, nesatisfăcătoare. Uh, accesul uh, principal la media pentru diferite minorități este un, o variabilă care ne îngrijorează din ce în ce mai mult. De multe ori această problemă nu este recunoscută ca atare, dar trebuie să recunoaștem că există. Uh, accesul uh, femeilor la mass media, uh, pentru prima dată măsurat în acest studiu, este în mod surprinzător foarte slab. Dacă vedem aici situația generală, Grecia, pe lângă Turcia, este o altă țară cu situație colată în loșu și Letonia este din nou o țară cu probleme. Și aici însă vedem foarte multe țări colate în galben, deci Uh, țări în care uh, situația nu este satisfăcătoare. Uh, sigur că și culoarea verde nu reprezintă decât o valoare medie și s-ar putea ca în anumite țări care anumite sunt reprezentate cu verde să apare, să existe totuși probleme. Deci doar consultând rezultatele detaliate ale studiului puteți să înțelegeți nuanțele dincolo de aceste uh, cifre medii. Și riscul crescut nu înseamnă că peste tot există uh, risc crescut. Acest instrument de monitorizare a pluralismului în mass media este foarte echilibrat și cuprinzător. Înainte de 2016, de acest experiment uh, cuprinzător, am uh, desfășurat uh, proiecte pilot pe 19 și chiar înainte pe 9 state membre. Acest instrument de monitorizare ne oferă date fiabile privind politica în domeniul mass media și impactul acesta pentru că suntem un proiect confinanțat de Uniunea Europeană, toate datele pot uh, fi folosite de uh, mediul de știință și cercetare, de politicieni, de oricine dorește să studieze situația din uh, fiecare stat membru în parte. Dacă folos, va fi folosit în mod regulat, instrumentul de monitorizare va putea să contribuie la controlul situației și la mai bună înțelegere a apariției diferitelor situații de risc. Deci, iar în momentul în care o situație uh, de risc uh, se înrăutățește, se poate reacționa din partea uh, mediului politic corespunzător. Pentru 2018 vom replica aplicarea instrumentului. Pentru 2017 este deja în curs. Deocamdată pentru viitor încă nu este asigurată finanțarea, dar considerăm că ar fi oportună continuarea acestei finanțări pentru că ar putea fi un uh, sistem foarte util și poate fi un, uh, un sistem de semnalizare pentru Eh, factori implicați în reglementare. Deci, eh, în momentul în care vezi că apare un risc, eh, poți să faci un studiu aprofundat al situației în detaliu, după care poți să decizi dacă trebuie sau nu intervenit aici. Cam asta am avut eu de spus. situația nu este atât de bună precum uh, speram, pentru că am văzut că există multe domenii și multe zone de risc, dar credem că uh, este foarte bine, pe de altă parte, să știm care este situația și considerăm că este important să putem monitoriza și pe viitor situația astfel încât să putem reacționa în timp util atunci când apare o problemă. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru această analiză care uh, va fi publicată și pe uh, site-ul nostru imediat după această audiere. Dacă însă vreți să adresați uh, întrebări interlocutorului nostru, atunci iată și datele sale de contact. Vă mulțumim foarte mult pentru prezentare. Și acum trecem la domnul Tai Sperman, care este consilier Uh, principal al Biroului Reprezentantului pentru Libertatea Mass Mediei la OSCE. Activitatea sa este relevantă pentru cooperarea în acest domeniu. Uh, de asemenea, uh, TAES lucrează în deplină transparență, este un fost membru al acestui parlament, deci bine ai revenit, TAES. Mulțumesc, mă bucur foarte mult să mă întorc aici. Există viața după jurnalism, există însă și viața după politică. Poate că e o eliberare pentru unii dintre noi. Deci eu acum sunt la Viena, la OSCE, unde avem o instituție independentă în cadrul OSCE, care este singurul câine de pază interguvernamental. Noi uh, avertizăm guvernele, oferim consultanță atunci când ni se cere, Um, din partea guvernelor și facem asta într-un mod independent. OSCE, desigur, era inițial un uh, for de dialog uh, în chestiuni militare între blocul de est și blocul de vest. Era un schimb de informații acolo, însă ceva mai târziu uh, oamenii au ajuns la concluzia că securitatea are mai multe dimensiuni, cum ar fi protejarea libertăților individuale. Și când e vorba de uh, libertățile îngrădite, atunci securitatea va avea de suferit pentru întreaga societate. Și așa a evoluat OSCE, de la un for de dialog militar la o organizație care veghează asupra protejării drepturilor și libertăților. Deocamdată, noi nu avem uh, un reprezentant al libertății medie, există un birou uh, Uh, care lucrează, monitorizează, însă noi nu avem voie să dăm declarații publice pentru că nu există un reprezentant oficial. Practic e vorba de acest blocaj între Est și Vest. Am vorbit, nu există un secretariat, nu există un director pentru drepturi, uh, drepturile omului. Nu există un comisar, un alt comisar pentru minoritățile naționale și nu știm cât va mai dura această situație. Deci, practic, vedeți că OSCE este într-un fel de comă. Vreau să subliniez trei lucruri aici, în această dimineață, trei provocări. În primul rând, siguranța jurnaliștilor. monitorizăm amenințările, hărțuirile, intimidarea, violența împotriva jurnaliștilor în întreaga UE și, de fapt, în toate cele 57 de state membre OSCE. Foarte mulți uh, jurnaliști independenți sunt țintiți aici. Apoi tranziția digitală, pe care vreau să subliniez cum trebuie protejată libertatea mass media, mai ales pluralismul în această lume în rapidă schimbare, care presupune și schimbări financiare, economice și așa mai departe și, desigur, posibilitățile tehnice. Cum putem păstra pluralismul și jurnalismul calitativ în zonele rurale din Europa? În al treilea rând, autoritățile, guvernele nu respectă întotdeauna obligațiile. Ei urmăresc, vânează teroriștii și încearcă să contracareze discursul instigator la ură. Și aici exercită un control asupra unor trusturi media interferența cu libertățile de expresie, de libertățile media, mass media nu reprezintă, nu par să reprezinte o prioritate în UE. Primul rând, uh, primul aspect, siguranța jurnaliștilor. Noi suntem foarte îngrijorați de numărul uh, în creștere de amenințări împotriva jurnaliștilor, care sunt foarte vizibili din natura profesiei lor. Sunt ușor de atins, oriunde apar tensiuni în societate, ei raportează despre chestiuni delicate, vorbesc despre dileme și păreri și asta îi face ținte ușor, ușor de găsit. 62% dintre jurnaliști au fost amenințați și intimidați în uh, anul precedent, inclusiv din partea autorităților. Au existat amenințări cu moartea, amenințări cu violul, au existat rapoarte din partea noastră, a biroului nostru, uh, agresiune de tip șovinist împotriva femeilor, de asemenea au fost uh, oglindite rapoartele noastre, tot felul de agresiuni împotriva jurnaliștilor, iar aici anumiți politicieni încurajează oamenii să amenințe jurnaliștii pentru că ei uh, descriu ca fiind dușmanii democrației, dușmanii societății. Și aici se ajunge și la o autocenzură, asta e problema. Înainte să se critique un articol critic privind extrema dreaptă sau alte chestiuni controversate, editorii, jurnaliștii, din, din obișnuință, se întreb dacă merită amenințările care vor urma în mod inevitabil. Și știu, și asta este foarte important pentru Parlamentul European, ei știu că poliția nu ia în serios această problemă. Autoritățile nu acționează împotriva intimidării online a jurnaliștilor și asta trebuie să se schimbe. Autocenzura nu este în interesul democrațiilor deschise. Nu vor fi găsite soluții prin ascunderea unor fapte. Creativitatea depinde de o atmosferă deschisă și aici avem nevoie de un angajament ferm al politicii, al politicienilor în UE, pentru că nu se poate tolera un astfel de agresiune împotriva jurnaliștilor și nu se va tolera. Și de asemenea, uh, ofițerii de poliție pot fi ținte ale acestor agresiuni. Apoi, tranziția vizibilă. Facebook și Google ei sunt acum uh, șefii de redacție mondiali și bineînțeles că foarte multe trusturi depind de veniturile din publicitate. Aici se ajunge la o concentrare a uh, trusturilor cu un impact major asupra pluralismului. În Regatul Unit, și vă dau doar un exemplu, ce puțin un sfert sau o treime din zonele rurale nu există Uh, vreun trust media independent. Deci nu mai există niciun fel de monitorizare independentă a Se întâmplă asta și în uh, Olanda, în țările de jos, în Franța. Poziția financiară din ce în ce mai slabă, mai ales în uh, presa tipărită, duce la vulnerabilitate în fața presiunilor din exterior. Este paradoxul internetului, faptul că orice cetățean a devenit o sursă potențială de informații și asta ar trebui să ducă la o evoluție importantă a dezbaterii democratice, însă există și riscuri. Independența mass media este supusă unor presiuni. Uniunea Europeană trebuie să joace un rol important aici pentru că poate sprijini un demers de clarificare, de lămurire. Trebuie să există mai multe opțiuni, să se creeze mai multe opțiuni cu privire la dialog și mai multe opțiuni de, de model de afaceri în mass media. Acest excelent raport pe care îl găsiți la intrare uh, subliniază problemele pe care le întâmpină mass media, mai ales presiunea inacceptabilă exercitată către autorități și politicieni în anumite țări. În al treilea rând, angajamentele, obligațiile și realitatea. Anumite guverne sunt tentate să se întoarcă la vechile metode de cenzură. Însă cenzura nu poate fi niciodată răspunsul. Noi trebuie să expunem minciuna, trebuie să expunem știrile false. De aceea avem nevoie de mai mult jurnalism de înaltă calitate. Multe ziare și-au propus acest lucru, Le Monde și alte organe de presă. Și Serviciul de Acțiune Externă face acest lucru Există, desigur, și informații uh, ghidate de către Moscova. Există și alte probleme în anumite state Uniune, ale Uniunii Europene. Reprezentatul domnul Miatovici s-a referit la fake news, la știrile uh, false, împreună cu Națiunile Unite și uh, împreună cu uh, uh Uniunea Africană și aici s-a recomandat să se investească în jurnalism, în educarea jurnaliștilor, dar și în uh, educarea publicului. Rolul um, um, televiziunilor, radio, televiziunilor publice poate fi uh, supraestimat aici. Este îngrijorător că o țară precum Polonia uh, a început să exercite un control strâns asupra truselor media exista critici împotriva acestor legi și știm că peste 220 de jurnaliști au fost obligați să își dea demisia sau au fost uh, mutați în poziții mai puțin influente de către guvernul polonez. Din păcate, în anumite țări există credința că libertatea de expresie nu trebuie să stea în calea uh, vânătorii teroriștilor. Au existat avertizări permanente împotriva acestei percepții, pentru că jurnaliștii au dreptul de a-și proteja sursele. Spravegherea în masă ar trebui să excludă măcar comunicarea dintre jurnaliști și sursele lor. În țările de jos, acest drept al jurnaliștilor, acest drept fundamental, nu este bine protejat în noua lege mass media. Și am ridicat această problemă, din păcate, fără niciun fel de succes. Ehm, de asemenea, legile împotriva discursului instigator pot îngredi libertățile media. Asta s-a întâmplat în Germania. Ehm, sancțiunile disproporționate pot, de asemenea, crea o probleme. Ehm, limitele acestor ingerințe trebuie stabilite în prealabil și nu ulterior de către judecători. Și apoi, dezinformarea care apare în, continuare în codurile penale. Jurnaliștii pot ajunge, în teorie, în închisoare în anumite cazuri. Asta trebuie să se schimbe. Uh, Malta e un exemplu recent în acest sens. A schimbat uh, legea defăimării fără niciun fel de consultanță cu UE și uh, dezinformarea nu mai este infracțiune. Următorul slide, acum harta cu roșu, vedeți toate țările unde defăimarea uh, este în continuare infracțiune inclusă în codul penal. Majoritatea țărilor nu aplică pedepse cu închisoare, însă teoretic se poate aplica așa ceva. UE trebuie să rămână un model pentru întreaga lume când vine vorba de drepturile fundamentale, inclusiv uh, libertatea media. Mulțumesc. Mulțumesc, Tai. A fost foarte interesant. Poate că este momentul pe potrivit să ne exprimăm susținerea pentru un jurnalist de înaltă calitate și să, pentru jurnaliștii care lucrează în condiții grele, în medii complicate, cum am spus și în introducere. Și, bineînțeles, dumneavoastră sunteți un fost eurodeputat și înțelegeți care este și rolul nostru. Mulțumesc. Următorul Renate Schröder de la Federația Europeană a Jurnaliștilor, EFG. Renate, bun venit! Te la cuvântul. Mulțumesc! Very much to the mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Comisiei Libe pentru că a organizat această reuniune foarte importantă. Mulțumire și Barbara Spinelli, care trebuie să scrie acum un raport pe o temă atât de complexă. Nu știu dacă aveți nevoie de, info, de explicații despre Federația Europeană a Jurnaliștilor. Noi reprezentăm mai mult de 40 de sindicate și organizații în, sta, în statele Consiliului Europei. Și mai întâi de toate doresc să vă mulțumesc pentru a, raportul foarte important al Centrului pentru Pluralism Mass Media și Libertate Media, Uh, ei fac acest raport din 2014 încoace și în fiecare an mai adaugă criterii, învață mai multe. E un instrument foarte bun, foarte util, care trebuie distribuit tuturor uh, actorilor interesați la nivel național. În acest an m-am deplasat în Irlanda, acolo concentrarea mass media uh, este supusă riscului. Am prezentat și acolo informații din raport și datorită europarlamentarilor o, un proiect de fuziune mass media a fost stopat, poate și datorită muncii dumneavoastră. Deci ca să încep cu ceva pozitiv totuși. Sigur, suntem de acord cu îngrijorările exprimate în concluzie și anume că concentrarea proprietății mass media e unul din cele mai mari riscuri la adresa pluralismului mass media și bariere la adresa diversității informației și punctelor de vedere reprezentate în conținutul media. Am, am început munca acum 25 de ani cu Federația Europeană Jurnaliștilor. Am cerut o reglementare pentru pluralismul mass media. La vremea aceea, 1992, era o carte verde pentru pluralismul mass media și Parlamentul European și-a dorit-o foarte mult. Dar, până la urmă, am dat greș cu această legislație din cauza statelor membre care au fost supuse lobby-ului advers la vremea aceea era Murdoch și Koch în Germania și Kirsch în Germania și iată că n-am reușit. Au spus și predecesorii mei că situația s-a înrăutățit de atunci și până acum. Acum ne confruntăm cu un nivel fără precedent de concentrare mass media și voi prezenta mai în detaliu problemele care decurg de, de, de la această situație. E de înțeles, cred că acum după cum știți, pe agenda politică este în prim plan lupta împotriva știrilor false. E clar, dar trebuie să ne ocupăm de cauzele uh, situației, trebuie să asigurăm uh, un pluralism uh, al mass media, o presă deschisă, că altfel nu vom schimba situația, a spus-o. Sigur, peisajul se schimbă rapid, e complex, dar acest nivel fără precedent de, media, de concentrare mass media la nivel național sau la nivel local și ați menționat nivelul uh, local, sunteți de acord, sunt de acord cu dumneavoastră, periclitează dreptul oamenilor de a ști inclusiv dreptul oamenilor de a ști cine este proprietarul la ce anume. Transparența proprietății e un aspect important. Și uh, ar trebui să se poată găsi reglementare la nivel european pentru asta. Deci cred că o soluție, poate principala soluție împotriva Uh, știrilor false e pluralismul media. E ușor de spus, greu de făcut, desigur. De aceea, din nou, apreciem faptul că dumneavoastră uh, faceți acest raport chiar în acest moment și apreciem, am văzut ieri acest lucru, că președinția estonă va organiza mâine un seminar privitor la pluralismul mass media și statul de drept în uh, epoca digitală. Sperăm să nu rămână nici ei doar la vorbe, ci uh, să urmeze și faptele. Am văzut că adunarea generală se va ocupa de asta, de asemenea. Uh federația noastră, FEJ, într-o rezoluție din luna mai în Bucure- la București, a criticat decizia Comisiei europene de pe 7 aprilie 2017 de a da aprobare necondiționată pro- propuse achiziții a Sky de către 21st Century Fox, controlat de Rupert Murdoch și familia sa. Comisia a găsit că tranzacția propusă ar duce doar la o creștere limitată a poziției dominante a Sky pe piață, pentru tot ce ține audiovizual în statele membre uh, relevate. Noi credem că astfel Comisia nu a ținut cont de poziția dominantă a lui Murdoch în uh, peisajul media din Regatul Unit și nu a ținut cont de influența Sky pe diverse piețe, Austria, Germana, Germania, Irlanda, Italia, Regatul Unit și nici de modul în care Murdoch a abuzat de puterea și influența sa. Implicațiile pentru pluralismul mass media în Europa eh, în ce privește știrile, că nu vreți vorbim despre Brexit și altele, impactul asupra drepturilor de radiodifuziune nu au fost luate în considerare. S-a pus eh, accentul pe cota de piață și nu s-a pus accentul deloc pe valorile editoriale, nu s-a testat interesul public, astfel încât Uh, se va duce la crearea unui monopol uh, și la pierderea diversității uh, mass media europene, așa cum s-a și întâmplat, de altfel s-a tot întâmplat în ultimii ani. V-aș da un citat din recomandările Consiliului Europei adoptate anul trecut de toate statele membre europene și spune că statele membre UE sau mă rog, statele Consiliului Europei, inclusiv statele membre UE, trebuie să adopte, să uh, pună în aplicare reglementări privitoare la proprietatea mass media ca să garanteze pluralismul mass media. Și deci aceste regulamente să asigure transparența, să preîntâmpine concentrarea când vine în detrimentul pluralismului, să se ocupe de probleme cum ar fi proprietatea indirectă și să uh, combată restricțiile uh, asupra proprietății mass media de uh, către persoane cu funcții de stat. Deci nu trebuie să inventăm noi nimic. Regulamentul există, legile există, dar trebuie să facem presiune asupra statelor membre să și aplice legile. Voi mai vorbi și de alte recomandări care există și n-au fost puse în aplicare. v aș și referit dumneavoastră la așa ceva. Iar acum aș dori să vă ofer niște comentarii în legătură cu spusele dumneavoastră și poate să intru în detalii cu probleme specifice ce privește statutul și protecția jurnaliștilor. După cum am spus, unul din cei doi indicatori care pun cele mai multe probleme în ce privește uh, protecția uh, sunt standardele tot mai scăzute ale profesiei de jurnalist și protecția acestora. O treime din țările analizate anul acesta, Croația, Irlanda, Italia, România, Letonia, Bulgaria, Grecia, Muntenegru, Ungaria și, fără nicio surpriză, Turcia, uh, dau semnale îngrijorătoare. Majoritatea acestor țări, uh, spune raportul, că prezintă riscuri uh, la adresa siguranței jurnaliștilor. Datele arată că în multe țări jurnaliștii, mă scuzați că repede, cred că e foarte important, Uh, se confruntă cu cenzura, autocenzura, intimidările, insecuritate legată de locul de muncă, atacuri fizice, amenințări digitale, lucruri confirmate de multe alte mecanisme de monitorizare care, din fericire, există putem uh, uh, avea o confirmare și de platforma Consiliului Europei pentru a promova și proteja siguranța jurnaliștilor. Deci statele nu își îndeplinesc angajamentele și nu creează un mediu favorabil pentru a participa, pentru ca jurnaliștii să participe la uh, dezbaterile publice și Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Consiliul Europei, reprezentanții mass media, în repetate rânduri au cerut un astfel de mediu. Într-adevăr, există și criteriile de la Copenhaga, sunt importante, dar sunt inutile, de fapt după ce o țară uh, aderă la Uniunea Europeană. Deci statele membre au datoria de a garanta un mediu sigur pentru uh, jurnaliști, ca să-și exercite funcția de câine de pază a democrației. Dar, din păcate, nu se întâmplă așa. Deci noi considerăm și sperăm că Parlamentul European ne va ajuta să facem presiuni asupra statelor membre ca să pună în aplicare pe deplin aceste recomandări ale Comitetului de Miniștri ai Consiliului Europei privitor la protecția jurnaliștilor, care a fost adoptată aproape în unanimitate în 2016 dar Rusia s-a abținut. Toate statele membre UE uh, au uh, votat pentru aceste recomandări. Și atunci nu știu de ce nu își respectă propriul angajament de a promova uh, libertatea mass media. Semnul de întrebare rămâne, dar poate ne va și răspunde cineva. Da, trebuie să facem presiuni. Și ca parte a acestor recomandări, se spune de asemenea că statele se presupune că își revizuiesc legislația națională pentru a se asigura că sunt în conformitate cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Și uh, asta trebuie să se facă de către organisme independente, la nivel național sau uh, altfel. Trebuia să fie elaborat și un raport național și niciunul dintre statele membre nu și-a respectat acest angajament, nici măcar unul nu a făcut acest proces de revizuire. Și credem că e chiar uh, o rușine. Și un alt punct, cred eu, foarte important, când e vorba de munca jurnaliștilor, sunt condițiile de muncă. Și suntem recunoscători. Cred că în 2015 acestea au fost incluse în uh, monitorizarea pluralismului se spune că sunt mari probleme în Republica Cehă, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia, Spania și Irlanda în acest domeniu. Deci uh, toate cu grad înalt de risc, condițiile de muncă. Și aici trebuie tras un semnal de alarmă. Cred că nu e o surpriză pentru nimeni. Recent a făcut un studiu în legătură cu situația precară a jurnaliștilor. Studiul a fost publicat într-o revistă a Institutului uh, uh, Uniunii Sindicatelor din Europa și este alarmantă situația în legătură cu epuizarea din cauza muncii, așa numitul burnout. Uh, sunt cazuri în creștere în rândul jurnaliștilor. Ați spus că 62% de jurnaliști în țările de jos, dar e un fenomen general. Jurnaliștii se întreabă de ce să mai facă meseria asta. Nu mai merită, pur și simplu E un fel de deprofesionalizare a jurnalismului. Există autocenzura, uh, următoarea invitată de va prezenta în detaliu situația, și eu vă reamintesc doar că există aceste linii directoare faimoase din recomandările Consiliului Europei care spun că statele membre trebuie să fie atente la importanța condițiilor uh, legislative din dreptul muncii ca să combată uh, situații în care jurnaliștii sunt dați afară abuziv. Văd că vorbesc prea mult, spune invitata. Cel de-al treilea punct, independența editorială, un alt criteriu foarte important. Pentru noi este de asemenea foarte important, s-a mai spus aici, există o lipsă a diversității mass media în ziua de astăzi. E o presă dominantă, dominată de uh, jurnaliști de sex masculin, uh, de piele albă. Asta a arătat un studiu asupra diversității. De ce nevoie de mai multă diversitate? Uh, lucru care trebuie să reflecte și situația refugiaților și migranților. Un alt punct este alfabetizarea media și aici trebuie tras un de, aler- de alarmă. Uh, trebuie investit mai mult în acest domeniu. Apoi, de asemenea, dialog și discuții în legătură cu noi modele de finanțare, un fel de finanțare publică a mass media, ținând cont de importanța continuă a unui serviciu mass media public independent, să susținem modele de jurnalism investigativ, platforme cetățenești, unde uh, jurnaliștii și-ar putea vinde articolele, putem și trebuie să găsim noi idei. Uh, jurnaliștii, editorii viitorului să-și uh, ia soarta în mâini. Bun, văd că nu mai am timp la dispoziție, mă opresc aici și vă mulțumesc. So we now turn to our final... Mulțumesc, spune președintele, și acum ultimul invitat. Cum spuneați, vorba de doamna Madeline Clark, profesor asociat la Catedra de Psihologie de la Universitatea din Malta. <clears throat> Este coautorul unui studiu numit Jurnalist sub presiune interferențe, temeri și autocenzură în Europa. Cred că titlul uh, nu mai trebuie explicat, așadar, doamna profesor Clark ne-a acceptat invitația, îi mulțumim, are 10 minute la dispoziție, pentru că apoi va urma o rundă de întrebări și răspunsuri. Vă rog. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Stimați oaspeți, uh, la centrul uh, libertăților fundamentale stă dreptul de cetățenilor de a se informa liber. Este cheia succesului oricărei societăți și fiecărui individual. Individ, în ce Tocmai de aceea, jurnaliștii sunt uh, factor de influențare și capacitare a dezbaterii publice, sunt uh, avertizori de integritate publici uh, ne informează în legătură cu chestiuni de interes public și mm, facilitează accesul cetățeanului la structuri guvernamentale. În ultima decadă am uh, asistat însă la mecanisme prin care libertatea de exprimare și de informare au fost um, grav afectate. Consiliul Europei arată că un număr de state membre nu garantează și nu conferă jurnaliștilor mediul de activitate eh, de care aceștia au nevoie. Această situație a existat eh, de mai bine de un deceniu. Tocmai de aceea s-a impus eh, și studiul pe care vi-l prezint acum, am fost motivați să obținem date fiabile care să ne ajute să planificăm uh, activitățile noastre pe viitor. Am vrut să vedem care este prevalența ingerințelor în activitatea jurnaliștilor, am vrut să vedem care este amploarea anxietății, a temerilor, dar am vrut să vedem și care este uh, relația dintre uh, interințe, interferențe, frică, temeri și respectiv autocenzură. Am folosit uh, un lot reprezentativ uh, de 940 de jurnaliști din uh, statele membre ale Consiliului Europei și Belarus. Un echilibru de gen a fost păstrat și au fost consultați uh, jurnaliști care lucrează în media uh, print și în internet. I-am rugat uh, pe jurnaliști să ne spună de unde provin, dar și care, de unde au transmis reportaje și informări în ultimii trei ani de activitate. O mare număr de respondenți uh, provenea din țări ale Uniunii Europene și unei, unele țări din afara UE. 23% din țările din estul UE, 13% uh, din uh, Turcia, 6% din Caucaz. Acestea sunt procentaje care vizează raportările, deci informările am observat uh, interferințe uh, uh nefaste <clears throat> uh, în multe cazuri. Uh, acestea sunt interferințe autoraportate de jurnaliști. Coloanele în <clears throat> portocaliu arată ingerințe și interferențe negative foarte eh, importante, eh, amenințări cu forța, violență psihologică, eh, intimidarea prin internet, cyberbullying. Jumătate, practic, din jurnaliști raportează acest lucru și intimidarea de către unele grupuri de interese, care este de asemenea raportată de jumătate. Dar 31% au fost agresați fizic și colega mea de la OSCE a vorbit despre hărțuirea jurnaliștilor de sex feminin. Și în cazul nostru un procentaj foarte mare. Trei sferturi din respondenți au arătat că nu se simt protejați, că au fost, simt că au fost supravegheați. Deci 76% uh, au zis că nu sunt suficient de protejați împotriva supravegherii țintite. 48% se tem că nu își pot proteja sursele și că acestea ar putea fi compromise, respectiv 25% au confirmat că în ultimii trei ani le-au fost compromise sursele de informare. Am uh, explorat și factorul de intimidare judiciară. 23% din respondenți au raportat fie arestări, fie Uh, urmăriri, uh, investigare, uh, pune, punere sub acuzare <clears throat> și principal instrumente de a reduce la tăcere jurnaliștii sunt legile care vizează calomnia, defamarea, alte legi publice cu toate că există o rată crescută de interferențe negative, totuși 36, 35 la uh, sută dintre respondenți au uh, arătat că nu, au, nu dețin instrumente corespunzătoare pentru raportarea uh, acestora. De asemenea, am măsurat și experiența, ex, expresia temerilor vis-a-vis -vis de riscuri care ar putea apăra pe viitor. Și aici uh, există o legătură foarte uh, clară între actele de violență fizică uh, și intimidările fie fizice, fie prin internet, respectiv, pe de altă parte, nivelul de anxietate. Um, un mare număr de jurnaliști uh, au raportat uh, teme legate de propria persoană sau de familiile lor. În unele cazuri, aceste interferențe au fost uh, atât de grave încât 40% din jurnaliști până la urmă au confirmat că viața lor personală a fost deja grav afectată. De asemenea, studiul a revelat uh, impactul psihologic uh, asupra jurnaliștilor acestor interferențe prin burnout și alte manifestări de epuizare. Rezultatul în multe cazuri este autocenzura, uh, un număr de 31% dintre respondenți a, a confirmat că în ultimii trei ani a redus tonul Uh, agresiv pe raportări uh, sensibile și um, piese de jurnalism, articole uh, investigative um, și 15% chiar au, au confirmat că au abandonat jurnalismul investigativ. Am aplicat și o altă întrebare în chestionarul nostru, pentru că am Știm din alte studii că odată că uneori uh, oamenii care sunt supuși unor uh, presiuni mari devin și mai duri în abordarea lor. Deci 36% uh, dintre jurnaliști au confirmat că odată cu aceste presiuni și ingerințe din afară au devenit și mai hotărâți să își continue activitatea. Unul dintre respondenți a spus că um, a, a apreciat un o cantitate eh, rezonabilă de comentarii eh, negative ca eh, fiind o soi de apreciere a activității sale. Mai există interferențe negative și în funcție de regiuni. Studiul nostru arată că există diferențe de prevalență pe diferite regiuni, totuși foarte diferite. Aici am defalcat între Uniunea Europeană și uh, țările din afară. Uh, evident uh, că în regiunea Caucazului și Turcia există o prevalență mai mare, dar și în alte țări non-EU și UE există izolată prevalență crescută a acestor ingerințe. Deci nu este vorba de a arăta cu degetul doar asupra suspecțiilor tradiționali. Nu. Și în țări care există instituții și tradiții democratice foarte solide, există interferențe și ingerințe negative. Deci agresiunea fizică are o prevalență crescută în toate regiunile, inclusiv în UE și în, Uniunea, în Europa Occidentală non-UE. Uh, hărțuirea sexuală a fost cea mai mare în Turcia și în uh, țările occidentale non-UE. Uh, intimidarea digitală, pe căi digitale, a fost cea mai mare în Turcia și apoi urmată de UE și Occidentul non-UE. În Uniunea Europeană și în Occidentul non-UE, sancțiunea cea mai drastică este, este acuzarea pe motive de defăimare. Cred că Renate am amintit uh, faptul că studiul nostru își formulează și unele recomandări, uh, dar în principal uh, cere statelor membre um, care sunt și semnătare acestei recomandări să pună în aplicare recomandările. Deci cere autorităților naționale să Uh, pună în aplicare recomandarea din 2016 privind protecția jurnaliștilor și siguranța uh, jurnaliștilor și altor actori mass media. Uh, deci vorbim aici de protecția fizică, de protecția împotriva acuzării și incriminării și protecția împotriva intimidării. Studiul de asemenea recomandă ca statele membre ale Consiliului Europei să folosească toate, eh, să folosească la capacitatea maximă platforma pentru promovarea protecției jurnalismului și siguranței jurnaliștilor, care s-a consacrat a fi o, eh, un instrument foarte util. Mulțumesc. Înainte să trecem la sesiunea de întrebări și răspunsuri, eh, Vă mai amintesc că am vorbit despre o analiză comparativă care a fost făcută la comanda Comisiei Libe și o rog pe doamna profesor uh, Judith Bayer uh, să prezinte studiul acesta um, pe scurt. Uh, știu că toată lumea are deja studiul și deci vă rugăm să prezentați doar principalele aspecte relevante ale studiului pentru că avem timp doar până la ora 11. Vă mulțumim încă o dată pentru efectuarea studiului și așteptăm acum principalele elemente ale acesteia. once again. Okay. So I'm honored to, to present the research paper that was... Vreau să vă prezint studiul care a fost cerut de membrii Comisiei Libe și a fost efectuat de Departamentul pentru Politici și Drepturile Cetățenilor. Am lucrat aici cu mai mulți uh, experți din uh, zona de afaceri interne și libertăți individuale. Nu vorbim aici doar despre pluralismul uh, proprietarilor, ci și de diferitele forme de reprezentare. Decidenții politici au exprimat uh, îngrijorări privind pluralismul media în mai multe state membre, însă nu au reușit să ajungă la un consens respectiv uh, cu privire la acțiunile necesare. În toate statele membre, uh, decidenții politici uh, și-au unit forțele cu mediul de afaceri pentru a exercita presiunea asupra mass media. Și aici au apărut alte organizații cu rolul de câine de pază. Ipoteza noastră, după cum vedeți cum puteți vedea aici, este că există aceste uh, presiuni politice și economice și se exploatează anumite uh, lacune legale, încălcându-se astfel în mod permanent pluralismul mass media. Conform uh, celul de-al doilea punct, încercările de a ne apleca asupra pluralismului și libertății mass media trebuie să fie strâns legate cu uh, Um, statul de drept, uh, drepturile fundamentale și a trebuit să devină o componentă importantă a monitorizării noastre. Politicile, um, evenimentele politice recente au, uh, au dus la anumite probleme, s-au uh, evidențiat probleme ce țin de fundamentalism, de extremă dreaptă și așa mai departe. Obligația de a asigura pluralismul Uh, are și o latură obiectivă. Există obligația de a asigura un pluralism media și aici există competențe la nivelul Uniunii Europene. De altă parte, pluralitatea pe piață trebuie să fie asigurată și prin pârghii legale. Toate aceste lucruri trebuie să fie uh, incluse în demersurile Uniunii Europene. Ce spunem noi aici, ce este mai important? Uniunea Europeană are uh, competență de reglementare. Următorul slide. Nu sunt uh, competențe explicite de reglementare, însă există competențe non-explicite, care se regăsesc la mai multe niveluri uh, din sistemul legal al Uniunii Europene. Uniunea Europeană poate decide uh, sancțiuni uh, când vine vorba de încălcarea articolului 2 de funcționare a Uniunii Europene, tot soiul de proceduri de încălcări, încălcarea regulamentului, apoi uh, Carta Uniunii Europene a Drepturilor Fundamentale și articolul 11 spune foarte clar că libertatea și pluralismul mass media trebuie să fie respectat. Există cazuri în care statele membre acționează în limitele legislației Europene și alte cazuri în care um, acele limite impuse de legislația europeană sunt depășite. Încălcările pluralismului mass media au un efect negativ uh, la multe niveluri statele membre și politicile respective care încalcă pluralismul împiedică ideea unei integrări europene, inclusiv libertatea de circulație a bunurilor și cetățenilor. În cele din urmă, trebuie să se uh, evidențieze că toate mecanismele de aplicare a legii uh, trebuie să meargă în această direcție. Este nevoie de o monitorizare permanentă și periodică a activității, a calității actului de jurnalism în toate statele membre. Parlamentul European a recomandat într-o rezoluție în 25 octombrie 2016, la mm, câteva luni după ce am înaintat raportul nostru, um, într-o rezoluție, cum spuneam, a venit cu recomandări care se referă la stabilirea unui mecanism al Uniunii Europene cu privire la democrație, statul de drept și drepturile fundamentale. Era vorba de o evaluare uh, permanentă a riscurilor uh, pentru pluralismul mass media. Și se recomanda să se efectueze acest lucru în toate statele membre, să existe un fel de for de experți și atunci când se uh, identifică un risc, membrii acelei comisii ar trebui să se deplaseze în statul respectiv și să colaboreze cu guvernul național în vederea îmbunătățirii pluralismului într-o anumită perioadă prin anumite măsuri și mecanisme. În momentul în care evaluarea identifică un risc înalt la adresa pluralismului mass media, sau dacă măsuri uh, mai vechi nu au fost uh, înclonate de succes, atunci uh, Uniunea Europeană se poate referi la articolul 285 din cartă, sau articolul 7 din uh, articolul de funcționare cu privire la drepturile fundamentale. Și acum voi da cuvântul mai departe profesorul Bayer. Ceea ce privește studiul nostru, cercetarea noastră, cu privire la pluralismul uh, mass media, e un studiu din 2014-2015 care practic cuprinde date prezentate și de primul vorbitor, am decis uh, să luăm o altă abordare aici și anume am folosit interviuri și ne-am raportat la rapoartele unor experți naționali, rapoarte cuprinzătoare. Există mecanisme care nu sunt vizibile din exterior. În ceea ce privește pluralismul și libertatea mass media, au existat uh, studii mai mici care s-au referit la rolul statului și la transparențele, transparența mecanismelor naționale. Au existat rezultate foarte clare aici, le veți vedea pe slide-ul următor. Este un, un uh, tabel cu rezultatele studiului nostru. Statele subliniate cu roșu arată sau prezintă un risc foarte mare cu privire la dimensiunea politică și cea patronilor mass media. Credem că toate statele membre ar beneficia de recomandările noastre cu privire la transparența proprietății, transparența regulilor, transparența subvențiilor de stat și a programelor educaționale. Următorul slide, vă rog. Factorii de risc pe care i-am identificat au fost în primul rând uh, în cazul proprietății în întreaga, într-un, pe un întreg sector și, de asemenea, în industriile partenere, unde se, primesc, unde se primesc fonduri publice, cum ar fi zona de construcții, apărare sau telecomunicații. În Polonia, Ungaria, Grecia au existat probleme, însă în Italia și Franța influența nu a fost așa mare, reglementarea distribuției a fost mai modestă există acolo și uh, o rețea la care aderă factorul politic și economic și aici trecem de la o problemă cantitativă, de la o problemă cantitativă la una calitativă a pluralismului mass media. Următorul slide, aici vi se arată care este mecanismul cenzurii. Este o relație directă între guvern și mass media guvernul poate influența mass media atât în ceea ce privește finanțarea, cât și conținutul, ci uh, la fel uh, industrie partenere. După cum spuneam, construcția, transporturile publice, băncile în anumite țări sau telecomunicațiile și, de asemenea, proprietatea sau patronii uh, joacă o problemă aici, reprezintă o problemă aici pentru că primesc subvenții din fonduri publice. Există legături clare cu guvernul și aici uh, mesajul care ajunge la public este distorsionat. Practic, banii publici ajung în uh, conturi private ale unor patroni de mass media care uh, apoi vor relata favorabil guvernului. Probleme în Ungaria, România, Bulgaria. Ungaria a avut o situație care s-a agravat grav, s-a agravat foarte mult în ultimul an și uh, nu mai sunt probleme doar ale patronilor propriu-zis, sunt uh, influențe indirecte cu ajutorul unor avocați, niște mecanisme prin care se preiau anumite trusturi media și uh, se influențează și prin uh, fondurile ce provin din publicitate. Aici probleme ce nu țin de uh, legile împotriva cenzurii, ci de structura proprietății în mass media. Legăturile personale din societate, iarăși, pot fi disimulate și uh, sunt mai greu de identificat în monitorizare. Legăturile între mass media și guvern au fost cunoscute de decenii în acest domeniu, dar acum, în această zonă geografică, s-a ajuns la un nivel la care mass media nu își îndeplinește rolul de câine de pază democratic. Uh, întreaga zonă de mass media uh, centralizată se întâmplă această problemă, nu numai uh, în câteva regiuni. Încălcarea libertății mass media nu poate fi uh, împiedicată prin sistemul de monitorizare. Există și alte subsisteme afectate, cum ar fi sistemul politic, în primul rând, dar și economia. Acest deficit democratic la nivel național uh, duce la anumite lacune la, la nivelul întregii Uniuni Europene principiu, mecanismele de propagandă uh, sunt foarte nocive aici. Știu că este greu ca toți cei 10 vorbitori să, să respecte timpul de vorbire. Credeam că am 15 minute, spune vorbitorul. Avem uh, trei rapoarte foarte importante imediat după această audiere. Asta este problema și sigur am avut, avem deja nouă cereri de intervenție și a fost destul de greu să le includem în următoarele 20 de minute care ne-au rămas. Deci aș fi recunoscător să încheiați, pentru că este un studiu foarte important, între, însă eurodeputații vor să intervină. Deci dacă aveți concluzii, toată lumea are raportul și îl puteți examina. Vă rog să treceți la concluzii. Bună, recomandările noastre Eh, numărul 1. Orice recomandare pe care am făcut-o ar trebui să fie consistentă în ceea ce privește eh, competențele. Deci competențele eh, Uniunii Europene care se referă la subvenții și la transparență. În al doilea rând, statele membre care trebuie să aibă o structură consistentă și care nu trebuie schimbată în ceea ce privește monitorizarea libertății mass media. Și în al treilea rând, când vine vorba de stru schimbări structurale pe termen uh, lung, ele trebuie urmărite îndeaproape. Nu voi intra în detaliu aici, le puteți găsi pe diapozitive și, desigur, în toate statele membre, membre au acest raport deci vă rog să vă uitați la recomandări. Îmi cer scuze că uh, v-am oprit aici. A fost un studiu foarte bun, chiar excelent. Îmi cer scuze că v-am întrerupt. Vreau acum să trecem la runda de întrebări și răspunsuri, pentru că mai sunt trei puncte pe ordinea de zi pe care trebuie să le uh, bifăm. Mulțumesc! Ah. Vă mulțumim din nou. Poate vă vor, vă vor fi adresate și întrebări Așadar, începem runda de întrebări și răspunsuri. Domnul Ghi, vă rog toată lumea să respecte pe cât se poate două minute și să pune direct întrebări, dacă aveți întrebări. Voi citi lista colegilor în ordine care să cer cuvântul. Începem cu domnul Girec. Vă rog, două minute, vă rog. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chcę podziękować panelistom za przedstawienie tego fascynującego i niezwykle ważnego tematu. Szkoda tylko... Mulțumesc. Mulțumim experților care ne-au explicat aici situația media din Europa. Păcat însă că am dat uitări, parcă în această dezbatere, unele fapte. De exemplu, ce uh, se întâmplă cu statele membre, mai ales în uh, acest an. De exemplu, ce se întâmplă în uh, Franța. E vorba de uh, interzicerea de a se întrerupe sarcina, uh, interzicerea de a se exercita presiuni psihologice. Uh, întotdeauna avem de-a face cu acest tip de presiuni. De exemplu, în timpul războiului din Vietnam, uh, dacă nu ar fi existat acest tip de acțiuni, n-am avea situația din ziua de astăzi. De multe ori aceste fapte sunt trecute sub tăcere, aceste presiuni. De, de exemplu, uh, dacă e să ne gândim la legislația privitoare la avort, uh, Iată, sunt multe acțiuni care limitează libertatea mass media, se cenzurează. Uh, ieri, de exemplu, am vorbit și despre aceste știri false și uh, s-a vorbit uh, de lucruri de, uh, despre care de obicei uh, nu se vorbește în uh, media mainstream. Deci uh, uh e se face un fel de justiție selectivă. Uh, legile se aplică numai unora. Asta e o mare problemă în mass media. Iată, de exemplu, dacă un guvern liberal ia măsuri împotriva libertății de exprimare, E bine, însă dacă un guvern conservator face exact același lucru, atunci este condamnat de toată lumea. Vă mulțumesc. Thank you. Mulțumesc următorul vorbitor. Domnul Boni. Eh, dziękuję wszystkim pan... Voi vorbi în limba polonă mulțumesc uh, și mulțumim tuturor experților pentru prezentările făcute. Da, uh, foarte multe informații, informații foarte variate, așadar uh, știrile false, presiuni în ce privește cenzura, autocenzura. Eu aș vrea să mă refer la un uh, subiect uh, la care țin mult, pentru că sunt polonez și mă afectează mult. Deci limitările la adresa libertății mass media. Uh, vorbim de transmisia de informații care din ce în ce mai mult aduc ca propagandă sunt invitate să vorbească diverse persoane Uh, care apoi nu sunt lăsate să vorbească. Deci sunt limitări ale independenței, ale neutralității. Deci, din punct de vedere european, nu dispune de mecanisme care să fie de folos pentru a combate acest tip de ingerințe din partea unui partid politic. Apoi, în ce privește concentrarea mass media, Uh, uneori uh, se întâmplă un fenomen contrar, deci se dorește deconcentrarea mass media, dar astfel se distrug uh, surse mass media prin uh, legislație introdusă abuziv. Și cum se poate reacționa la nivel european la toate aceste fenomene? Nu va fi deloc ușor, însă uh, calitatea muncii jurnalistice e esențială. Aici s-a vorbit și de munca jurnaliștilor din Polonia. Deci e o muncă foarte importantă și pentru libertate și democrație în Europa în general. Mulțumesc. Mulțumesc acum Ana Gomes. Thank you uh, for the opportunity uh, to indeed... Uh, Mulțumesc pentru ocazia oferită de a avea această audiere. Vreau să subliniez uh, că m-a frapat pe mine ca portughez referirea făcută la concentrarea surselor media și modul în care nu a acționat Comisia Europeană. În Portugalia am văzut acest fenomen. Au uh, sau au existat uh, încercări de punere sub control a mass mediei uh, portugheze uh, prin concentrări de proprietate și totuși mass media în Portugalia trebuie să spun că face treaba foarte bună acum cu dezvăluirile din Panama Papers Uh, se critică faptul că nu se controlează spălarea de bani, tranzacțiile offshore. Uh, iată, pe durata troicii, mai mult de 10 miliarde de euro au ajuns în uh, offshore-uri sau recentele furturi de material militar din Portugalia. Deci mass media reflectă toate acestea și face o treabă foarte bună. Sigur, uh, din păcate jurnaliștii sunt și acolo sub amenințare, sunt hărțuiți pe internet, uh, sunt hărțuiți în viața reală și situația din Ungaria și din Turcia sunt uh, deosebit de alarma, este deosebit de alarmantă, însă întrebarea mea ar fi, iată avem postul Euronews, care, mă rog, are eticheta euro. Se presupune că se bucură de libertate maxim, pluralism și așa mai departe. Însă, am auzit și am mai și spus-o că au fost multe probleme cu Euronews, cu faptul că este controlat de capital străin. Nu e vorba doar de Sky News și de Fox News aici. Comisia Europeană se pare că a acționat într-un mod foarte puțin politic adică amenințări, defăimări uh, și noi suntem victimele uh, acestui tip de acțiuni. O scrisoare de la Euronews mă amenința cu un proces de defăimare din cauza afirmațiilor mele despre Euronews. Uh, O sunt obișnuit și nu-mi place să fiu supus la asemenea amenințări, de asta și vorbesc despre acest subiect. E timpul ca uh, Comisia Europeană să examineze această problemă din punct de vedere politic, pentru că e un post care trebuie să susțină uh, aspirațiile și obiectivele Uniunii Europene, că nu e vorba doar de o chestiune pur economică. Mulțumesc, Peter Lindemann, vă rog. Mulțumesc. Mai întâi de toate, mulțumesc pentru prezentările făcute. Pluralismul și libertatea mass media sunt uh, cruciale pentru statul de drept și democrație. Dar dați-mi voie să mm, fac niște remarci poate critice sau chestiuni, să mă refer la chestiuni controversate. Cred că s-a menționat în diverse contexte, nu putem închide ochii, putem face multe remarci critice în legătură cu Muntenegru, Turcia sau alte țări, dar avem măcar două state membre ale Uniunii Europene, mă refer la Polonia și Ungaria, în care există o uh, utilizare greșită, sistematică a pluralismului și libertății mass media și cred că trebuie să spunem foarte clar că aceste democrații iliberale întotdeauna vor folosi greșit pluralismul mass media. Asta avem în Uniunea Europeană, nu undeva la mii de kilometri distanță, în Turcia sau ceva de genul ăsta. Domnul Berman, cred că am menționat situația dificilă a presei locale și regionale. Și e o chestiune absolut uh, importantă, chestiunea uh, mass media locală, să spunem, în Polonia sau în Ungaria. Uh, E, e vorba de o sursă importantă de informații, informații politice, culturale. Deci, uh, cred că trebuie să avem un punct de vedere foarte clar asupra situației mass media locală. Și încă ceva, pe scurt, chestiunea de informării, propagandei, știrilor false. E politica oficială a guvernelor uh, polon și maghiar. Nu vorbim în general, că e o situație foarte dificilă nu, e o chestiune foarte politică. De aceea, cred că e absolut necesar să consolidăm competențele UE în domeniul pluralismului și libertății mass media. Mulțumesc, domnule președinte. Peter and Cecil Kienge. Mulțumim acum Cecil Kienge. Mulțumesc și mulțumesc și eu pentru ocazia oferită de a vorbi despre un subiect atât de important spun că, da, e adevărat, nu trebuie să renunțăm la drepturile și libertățile democratice. E un punct fundamental, mai ales pentru că Europa s-a născut pe un pământ al libertății. Și mă refer și la libertate și pluralismul mass media. Și plecând uh, de aici, în același timp, fac o întrebare, și anume, astăzi consider că știrile false sunt o amenințare la adresa democrației. asta a venit odată cu digitalizarea eh, inclusiv în lumea mass media, s-a ajuns într-un punct în care astăzi știrile false invadează pur și simplu tot internetul, care a devenit eh, pământul nimănui, unde oricine își permite să spune ce vrea, fără o, o intervenție pentru a contracara asemenea fenomene. Cred că e o amenințare adesea democrației. Tocmai de asta e responsabilitatea instituțiilor europene să înceapă să pună reguli, să facă o reglementare care trebuie să fie culturală și care trebuie să fie și legislativă. Și întrebarea mea e, care e linia roșie, roșie uh, care nu se poate depăși? Uh, care e acea linie roșie? Poate împreună, prin acest dialog, putem stabili această linie roșie dincolo de care nu se poate trece. Pentru că important e ca acest spațiu al nimănui să poată fi un spațiu în care fiecare să se poată simți protejat. Mulțumesc. Thank you, Mr. Mulțumesc, doamna Grapini, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch ich möchte Ihnen danken für diese sehr interessante Aussprache sowie für die äh, Vorträge der Experten, die ihre Studien vorgestellt haben. Știrile false, sigur, s-a spus aici, afectează viața oamenilor și eu cred că și calitatea democrației pe termen lung. S-a vorbit aici, unul dintre experți a vorbit de jurnalism mai mult de înaltă calitate. Ei bine, este un deziderat. De asemenea, raportoarea ne-a prezentat că s-ar vrea un mecanism care să controleze democrația în mass media. Întrebarea mea este, nu credeți că uh, jurnalismul de proastă calitate, știrile false, faptul că mulți jurnaliști se lasă atrași în um, cursă pe temă pecuniară, sunt plătiți pur și simplu să scrie uh, împotriva unor uh, politicieni sau a unor uh, instituții. Nu credeți că acest lucru se întâmplă tocmai pentru că este o debalansare între responsabilitate și libertate? Pentru că trebuie în libertate să avem și responsabilitatea a ceea ce facem și acest lucru eu îl constat uh, de exemplu că jurnaliști foarte mm-hmm. buni care au scos la iveală lucruri extrem de grave într o țară acei jurnaliști sunt obstrucționați iar jurnaliști de proastă calitate sunt susținuți încurajați. deci cum facem ca această, uh, acest balans între libertate și responsabilitate să se realizeze mai bine în uh, fiecare din țările noastre și în uniunea europeană acum mă refer la jurnalism. mulțumesc. Thank you. Sophie Interveld, please. Sophie Interveld, acum, mulțumesc. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim tuturor uh, invitațiilor și Barbara Spinelli, ca fiind raportoarea. Da, cred că putem fi de acord că e foarte importantă mas, libertatea mass media, e foarte important pluralismul, dar când e vorba de a aplica în practică aceste principii, uh, lucrurile nu sunt atât de simple. Și devine din ce în ce mai complicată situația pentru că mass media văd că nu se mai face doar de către jurnalism, e vorba și de mass media socială, adică internetul și ajungem într-o situație paradoxală, că într-un fel știrile false, fake news, uh, fac și ele parte din libertatea mass media într-un fel, fac și ele parte din pluralism. Și cine e sursa acestor știri false? Dacă e un jurnalist, atunci, sigur, poți face apel la etica unui jurnalist de calitate, dar dacă nu e un jurnalist, chiar politician poate să fie. Sunt mulți politicieni, inclusiv lideri eh, occidentali, care vorbesc multe prostii. Deci, Cred că trebuie să fim atenți când vorbim despre restricționări uh, ale știrilor false. Cred că Tais Berman are dreptate. Uh, trebuie să contracarăm aceste știri spunând pur și simplu adevărul. Și sunt de acord cu ce spune Thais Berman în legătură cu libertatea jurnaliștilor care este amenințată de legile antiterorism. Asta am tot spus în repetate rânduri, dar se pare că fără efect. Pare foarte rău că astăzi Parlamentul Țărilor de Jos va trece o lege antitero care este foarte periculoasă la adresa libertății jurnalismului și a surselor jurnalismului, sursele de informare, e foarte important. Și cred că e un eveniment negativ, cel din țările de jos. În fine, cineva a menționat uh, legislația în domeniul defăimării care dispare de legile care se referă la blasfemie încă există, sunt active aplicate în unele state membre. Trebuie să examinăm și acest aspect. Am câteva întrebări în legătură cu fonduri publice pentru media sau media publice. Da, e o idee bună, dar este și un risc de interferență politică. Aș vrea să știu ce au invitații uh, de spus în legătură cu asta. Apoi, în legătură cu proprietatea uh, și concentrarea proprietății mass media la care s-a referit primul invitat. Întrebarea mea ar fi, ați evaluat concentrarea doar în fiecare stat membru în parte sau uh, ați privit problema și din punct de vedere transfrontalier, proprietatea transfrontalieră? Ce înseamnă asta pentru pluralismul mass media? Și încă două observații. Cred că s-a spus asta și de uh, cineva care a vorbit înainte, și anume că jurnaliștii înșiși trebuie să poartă această dezbatere și dezbaterea în legătură cu, cu standardele jurnalistice, că ne amintim scandaluri cum ar fi News of the World și când vorbim de proprietatea mass media și concentrarea, să nu uităm că nu proprietarii scriu articolele din ziare, ci jurnaliștii o fac. Deci jurnaliștii înșiși trebuie să fie mai critici și autocritici și uh, încă ceva, vă rog, ce poate face Parlamentul? Cred că pluralismul mass media și uh, mecanismul de monitorizare trebuie să devină un, un instrument permanent. Dar uh, am tot căzut de acord în comisia asta că ar trebui să facă parte și din un raport mai larg în legătură cu mass media și sper că la anul nu vom avea un raport separat în legătură cu pluralismul mass media, ci să facă parte într-un cadru mai larg. Mulțumesc, domnule președinte, Kinga Gal. Ură. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc um, conferențiarilor, experților uh, pentru prezentările lor foarte interesante și pentru contribuție pe care au adus-o la această audiere, respectiv la elaborarea acestui raport. Ce mi-a lipsit uh, a fost uh, tema răspunderii jurnaliștilor pentru răspândirea uh, așa numitelor știri false, fake news. S-a vorbit aici despre deprofesionalizarea jurnalismului și cred că această deprofesionalizare se aplică și uh, acestei răspândiri a fake news. Uh, interesant mi s-a părut uh, studiul care a fost comandat de Comisia Europeană și ale cărui căror detalii au fost prezentate aici acest studiu și partea care se aplică Ungariei din acest studiu uh, este extrem de pertinitor și respectiv pertinitoare. Cunosc situația din Ungaria pentru că sunt deputate din Ungaria. Deci, uh, uh, prezentarea acestui studiu mi-a trezit sentimentul că citesc un tabloid um, acest uh, material care se dorește a fi unul uh, profesionist uh, este poate o lectură de divertisment, dar nimic mai mult. Din păcate, afirmă multe neadevăruri clare și afirmațiile pe care le face ori nu le fundamentează, ori le argumentează uh, uh, uh, cu referiri la articole din niște publicații îndolnice, cu referiri la linkuri de Facebook și așa mai departe, ceea ce nu este deloc serios. Concluzia mea a fost că pluralismul mass media în Ungaria nu este cu nimic în urma celui din alte state și că, și că așa numitele fake news uh, pot apărea uh, peste tot, inclusiv în Ungaria. Um, deci uh, spun toate acestea, domnule președinte, pentru că acest studiu a fost comandat de noi, respectiv de Comisia Europeană. Comisia Libe, îmi cer scuze. Tocmai de aceea bănuiesc că multe instituții vor folosi acest uh, studiu ca referință. Tocmai de aceea uh, uh, îmi pare rău încă de acum pentru toți acei factori de decizie care vor trebui să ia um, decizii în baza unor informații atât de subiective și pertinitoare care au fost prezentate de pildă, uh, recomandarea uh, către Comisia Libie de a uh, utiliza articolul 7 în cazul țărilor cu un așa numit high risk, risc crescut, deja acest singur fapt îmi sugerează că acest studiu poate a fost comandat cu un anumit scop și altul decât pe care îl cunoșteam. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Melo libertatea presei înseamnă independența acesteia și în ultima vreme, bine, or, și în trecut, de fapt, am văzut că există o anumită manipulare uh, din partea unor jurnaliști. Adică uh, se invocă o motivație politică uh, în unele state sunt jurnaliști care au o anumită linie editorială, în alte țări sunt jurnaliști care sunt pretinși independenți și fără o linie editorială anume, dar apoi rezultă din textul lor, că de fapt ei au o anumită direcție politică. Uh, și mai este acum internetul care pur și simplu este o scurtătură și nu se mai trece prin presa scrisă și uh, e o adevărată provocare pentru presă pe viitor. Deci ce credeți despre aceste legături între jurnaliști și puterea politică? Oare cum ne, trebuie să ne comportăm în această lume nouă? Mulțumesc! Președintele, mulțumesc. Dacă mai dorește cineva să vorbească, vă rog, dar foarte pe scurt. Mulțumesc. Da, mulțumesc foarte pe scurt. Uh, vreau să mulțumesc oaspeților noștri care ne oferim multe uh, informații despre libertatea mass media. Mulțumesc doamnei Spinelli cu care vom conlucra și împreună cu toți ceilalți raportori din umbră. S-a spus la început Domnul Parcu a spus că, din punct de vedere legislativ, situația în cadrul european e una bună, însă sunt și numeroase riscuri, chiar dacă de intensitate diferită. Apoi, da, Șredr a spus că trebuie să avem un cadru comun uh, pentru a proteja munca jurnaliștilor, uh, pentru că sunt supuși multor amenințări, uh, presiuni și așa mai departe și doamna a citat recomandările Consiliului Europei. Eu mă întreb pentru a garanta a proteja libertatea de informație. E suficient asta sau ce alte măsuri trebuie să încercăm să punem în practică? Și s-a mai vorbit aici și de știrile false. Eu cred că în legătură cu aceste fake news trebuie să adoptăm măsuri, pentru că trebuie să găsim un echilibru între libertatea mass media, libertatea de exprimare și necesitatea de a elimina aceste știri false publicate intenționat. Și două întrebări punctuale uh, chestiunea accesului, la, accesului femeilor la mass media, faptul că femeile, din păcate, sunt supuse mai multor presiuni și intimidări și așa mai departe. Și aici, ce e de făcut, cum să intervenim cred că e un subiect și acesta foarte important. Și, în fine, doamna Spinelli s-a referit la whistleblowers, la uh, denunțătorii problemelor uh, și a chestiunilor ilegale. Și aici Uniunea Europeană trebuie să acționeze. Deci aici aș dori un comentariu al uh, invitațiilor, cărora le mulțumesc din nou pentru prezență. Președintele, mulțumesc. Mai am și o întrebare scurtă poate la adresa Renate sau uh, doamna profesor Clark, cumva legându-mă de ce spunea Sophie Intfeld despre concentrarea mass media la care v-ați referit, uh, cazurile în care aceasta poate produce atacuri în mass media la adresa unor partide politice, persoane fizice, dar și în ce privește website-urile pot fi Uh, atacuri în presă la adresa unor politicieni uh, femei. Este un, un atac în masă, uh, concentrat. S-a întâmplat în alegeri atacuri la adresa unor politicieni, pot fi femei, pot fi oameni de culoare, pot fi oameni care au anumite puncte de vedere și e un val de atacuri ca aceștia să nu mai spună ce au de spus. Uh, campanie de defăimare și așa mai departe. Asta nu s-a menționat. Are un impact psihologic acest fenomen. E foarte răspândit și în SUA. Sigur că jurnaliștii de calitate nu fac așa ceva, dar uh, trebuie să facă parte și acest fenomen din studiu, pentru că jurnaliști buni uh, sunt pretutindeni, dar pot fi atacați de anumite canale de presă. Can we start where we, um... Începem cu răspunsurile. Vă rog în ordinea intervențiilor inițiale, nu în parcul. Uh, dacă dorește să răspundă. Nu, nu trebuie să răspundă la tot ce s-a spus aici, dar puncte cheie, pentru că nu avem mult timp la dispoziție. Vă rog, dacă puteți fi sintetic, uh, dacă vi s-au adresat întrebări uh, sau ce remarci ați găsit mai interesante. Câteva minute, două, trei minute, vă rog, și apoi următorii invitații and make your concluding remarks as well. Să faceți și uh, observații de încheiere, vă rog. Well, if I have to, uh, I see that there is this theme of... Uh, Văd că um, tema fake news a apărut mai multe ori. Mâine vom avea și un seminar pe această temă. Împotriva știrilor false, primul lucru pe care îl putem face este să îi protejăm pe jurnaliști de influențele politice și comerciale. Deci trebuie să revenim la baze, să îi protejăm pe jurnaliști, să le dăm uh, independență editorială și să nu influențăm uh, un serviciu public prin uh, ingerințe politice. Uh, Uh, apoi trebuie să mai studiem uh, internetul, trebuie să studiem modul în care trebuie să reacționăm la distribuirea uh, anumitor știri pe internet. Um, vom lansa de altfel un studiu general pe această temă în curând. Este o temă foarte complexă, știm. Dar baza este, este să protejăm activitatea jurnalistului, să protejăm independența mass media, să protejăm mass media de prea multă concentrare uh, din, în ce privește patronatul. Uh, în ce privește concentrarea uh, cu uh, caracter transfrontalier, nu mă îngrijorează aceasta atât de mult, că cea dinăuntru, țării, respectiv dintre concentrarea între diferite canale mass media. Deci, evident, este o temă pe care trebuie să o păstrăm în fața ochilor. Apoi, în ce privește femeile și diferitele minorități. Aici chiar avem a face cu probleme grave pe care trebuie să le și studiem, dar trebuie să și semnalăm că există riscuri serioase în această privință. Situația este, de fapt, mai gravă decât ne așteptam. Asta trebuie spus. În ce privește Turcia și Muntenegru, uh, Turcia uh, în special, dar și Montenegro, au uh, apărut cu o situație dificilă, dar mai sunt și alte state membre ale Uniunii Europene care sunt arătate cu steculeț roșu în multe situații. Tocmai de aceea, uh, cred că, uh, de pildă, în ce privește uh, negocierile de aderare, neapărat de acum încolo ar trebui să există și un capitol privind libertatea și independența mass media. Mulțumesc. Mulțumim și noi. Mulțumim și pentru formulările foarte succinte. Domnul Thais Berman acum. Thank you, Claude. Um... Mulțumesc, Claude, pentru toate aceste remarci. În ce privește observația dumneavoastră legată de Franța, domnule Iurec, eh, cu o săptămână după eh, înmormântarea lui Simon Vei, o eroină a Franței, ehm, ehm, mi-e dificil să nu vă răspund. Eh, libertatea femeilor de a lua decizii în legătură cu trupul lor a fost uh, luată, această decizie a fost uh, luată de uh, femeile din Franța și consacrată pentru o lege națională în Franța. Există o lege pentru asta. Și uh, esența uh, fake news, până la urmă, este uh, cenzura. Cenzura care duce și la și mai multă cenzură și autocenzură. Acest uh, fapt dăunează atât societății cât și uh, individului. Și atunci uh, trebuie pe de o parte să stopăm cenzura, pe de altă parte trebuie să permitem jurnaliștilor să decodifice știrile false. Deci, un comentariu politic în, făcut de un jurnalist în ziarul uh, la care face, uh, la care își desfășoară activitatea, uh, trebuie să poată fi verificat de orice coleg. De multe ori, afirmațiile făcute în anumite articole de presă nu sunt suficient de specifice. Deci uh, sunt greu uh, verificabile, ceea ce nu este o chestiune de cenzură, ci o chestiune ce ține mai mult de etică în jurnalism. Blasfemia, Sophie Infeld, uh, vă spun, blasfemia este încă cuprinsă în multe legi din Uniunea Europeană ca un cap de acuzare, ca este incriminată. Dar, legat de insultă, un jurnalist eh, elen a fost recent eh, condamnat eh, la o anuendă de 1500 de euro pentru faptul că a numit pe unul dintre membrii amurgului Zorilor Aurii nazist că ar fi nazistă, ceea ce poate că este chiar o descriere uh, exactă a uh, acelei persoane sau fapte comise de acea persoană, dar oricum a primit o amendă de 1500 de euro și mă opresc aici. Mulțumim pentru această contribuție și dăm cuvântul Renate Schröder. Um, nu pot decât să confirm ce au spus uh, antevorbitorii mei. În ce privește fake news, știrile false, după cum am spus și înainte, dezbaterea este una politică, dar trebuie să investim în jurnalism, de fapt. Au existat știri false tot timpul uh, în uh, orice epocă. Dar azi uh, aceste știri se răspândesc foarte repede uh, prin canalele social media. Politicienii, liderii politici folosesc aceste canale și jurnaliștii se inspiră de acolo. De asemenea, trebuie să vorbim și despre finanțarea publică a jurnalismului. Nu există un model per se care s-ar putea impune, dar trebuie ca orice finanțare să fie uh, făcută în temeiul unor criterii transparente. Știm că există canale mass media publice, dar trebuie să ne asigurăm că și în cazul acestora finanțarea din banii publici garantează în același timp independența editorială. Proiectele transfrontaliere de jurnalism pot fi foarte interesante, inclusiv pentru finanțări din bani publici. Uh, Panama Papers și alte uh, dosare arată cât de util poate fi cooperarea transfrontalieră globală a jurnaliștilor. În ce privește problema amintită de dumneavoastră, domnule președinte, problema concentrării uh, patronatului și ce alte aspecte aspecte ale, ale uh, autocenzurii și așa mai departe, dar și uh, uh, deprecierea calității când, când jurnaliștii primesc 10 euro pentru un articol și nu mai mult, evident că avem nevoie de o abordare globală care să ducă din nou la diversitate și din nou la independență. Mulțumesc! Mulțumim și acum doamna profesor Clark. Be very brief, I think we've foarte pe scurt, pentru că cred că s-a spus mai tot ce trebuia spus. Uh, cenzura este uh, poate cel mai grav uh, flagel și trebuie să spunem nu hotărât cenzurii și jurnalismul trebuie să fie o, un, un, un mediu în care să nu există intimidare, să nu există amenințări, în care jurnaliștii își pot desfășura activitatea în uh, mod independent. Într-un număr de state membre ale Uniunii Europene uh, au fost uh, promulgate legi de supraveghere care fac foarte dificilă protejarea unor surse de informare. Deci atenție la aici. Ah. Mulțumim pentru această dezbatere și discuție foarte interesantă. Nu pot să supraapreciez importanța și complexitatea acestui subiect. În același timp, această audiere este doar un mar pentru a ne reaminti de situația din diferitele state, state membre sau state terțe în domeniul. Nu cred că am putut acoperi chiar toate fațetele problemei, dar uh, am acoperit o mare parte și în încheiere uh, dau cuvântul pentru o concluzie raportoarei care deja la începutul dezbaterea oferit o analiză foarte pertinentă a fenomenului. Deci, Barbara Spinelli, ai cuvântul. De grație tutti voi. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor. Aș vrea să subliniez rapid uh, câteva puncte. E ceva ce nu funcționează în uh, criteriile și indicatorii privitor la libertatea mass media, dacă țări cum ar fi Regatul Unit apar printre țările care practic respectă mai mult ca altele independența presei. Dacă a existat o țară în care presa majoritară a produs știri false în legătură cu efectele așa numite pozitive ale Brexitului, atunci țara a fost tocmai Anglia. Deci cred eu că e ceva ce nu funcționează la acești indicatori. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun, ca răspuns la afirmația doamnei Clark, e că pe mine nu mă consolează foarte mult să știu că traumele născute din încălcarea unui drept pot avea mai apoi consecințe mai pozitive. Trauma în sine nu trebuie să existe. Nu există un rău util. Însă, în fine, vom mai discuta despre asta. Un alt lucru pe care vreau să-l spun, în legătură cu linii roșii și norme legale, vreau să spun că sunt uh, total de acord cu domnul Berman. Totdeauna e de preferat autoreglementarea Uh, autoreglementarea lumii jurnalismului, uh, pentru că deciziile luate la nivel înalt de către state totdeauna sunt riscante. Și încă ceva, avem două articole bune care apără libertatea mass media. Articolul 10 al Convenției uh, Drepturilor Omului Acolo se vorbește doar despre dreptul uh, jurnalistului de a difuza informație, dar se referă acel articol și la dreptul cetățeanului de a primi informația. Deci există un drept specific al cititorului sau al uh, utilizatorului de internet sau telespectatorului. Și, în același timp, e foarte important și articolul 11 al Cartei Drepturilor Fundamentale. Pentru că el conține un element care nu există în convenție, și anume pluralismul media, dincolo de libertatea lor. Bun, cu asta vă mulțumesc foarte mult și sper că vom rămâne în contact în următoarele luni. Thank you very much, Barbara, and I know there'll be high interest in... Mulțumesc, Barbara. Știți că suntem foarte interesați de acest raport și mulțumesc de aceea tuturor colegilor care au contribuit la această dezbatere. Vreau să mulțumesc uh, tuturor vorbitorilor pentru contribuții și vă mulțumesc dumneavoastră, stimați colegi, pentru participarea la această audiere excelentă. Mulțumesc și colegilor care au produs raportul. Stimați colegi, uh, trecem acum mai departe uh, la ordinea de zi. Mulțumim celor care au participat la această audiere. Trecem mai departe la programul obișnuit. Colleagues, we're going to proceed with the business, so... Colegi, continuăm. Deci, vă rog foarte mult că dacă nu vreți să participați la următorul dezbaterea pe următorul raport, să părăsiți sala în liniște și vă mulțumesc frumos. Vă rog, stimați colegi, dacă vreți să părăsiți sala, să o părăsiți în liniște, pentru că avem încă multe lucruri importante de discutat. Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi. Raportul privind eh, aspectele legate de drepturile fundamentale ale eh, romilor și integrarea în Uniunea Europene, eh, lupta împotriva antiziganismului. Okay, so colleagues, uh... Deci, Uh, chestiunea uh, drepturilor fundamentale ale romilor uh, a fost prezentă în activitatea Comisiei Libii încă de multă vreme. Studiem azi cadrul de reglementare european pentru drepturile fundamentale ale romilor în Uniunea Europeană, lansat de Comisia Europeană în 2011, care s-a lăsat și cu o monitorizare în statele membre. Această monitorizare arată că sunt multe de făcut și raportorul nostru este raportorul pentru un raport din proprie inițiativă legat de lupta împotriva antiziganismului. Tocmai de aceea suntem bucuroși să o ascultăm pe Soraya pentru a ne arăta ce este cuprins acum în acest proiect de raport. Soraya. Mulțumesc vreau să vă spun că uh, ultimele luni și ultimii ani n-au fost foarte ușor pentru mine. Uh, situația pentru romi este critică în mai toate aspectele, peste tot în Uniunea Europeană. Uh, de multe ori trebuie să luptăm disproporționat de mult pentru a obține un pic de timp și atenție pentru problema romilor. Problema refugiaților și a migranților reclamă toată atenția Consiliului Comisiei și inclusiv a Comisiei Libe. Uh, neglijența, uh, conștientă sau nu, sistematică sau nu, este și o formă de antiziganism. Uh, antiziganismul este găsit zilnic la toate nivelurile UE și se manifestă prin neglijență individuală sau instituțională, discreditare, Uh, acuzații pentru uh, încercarea de a găsi niște țapi spăsitori în această comunitate și uh, se regăsește în toate sferele din toate statele membre. De cele mai multe ori, romii lor li se refuză accesul legal la utilități și servicii publice. Le sunt refuzate tratamentul legal și drepturile legale cu alții și nu fac parte din formularea unor politici sectoriale. Programele lor eh, pentru asistența lor sunt de multe ori deturnate și eh, finanțările eh, nu sunt suficiente. Există și un antiziganism neintenționat în Uniunea Europeană. Multe programe europene care ar putea avea un impact posibil, pozitiv asupra romilor nu ajung să, la beneficiarii rom. Uniunea Europeană de multe ori um, ignoră sau omite să țină cont de problemele romilor. Țiganii uh, romii sunt uh, subiectul multor discriminări la diferite niveluri și nu se pot bucura de același nivel de protecție ca și alți cetățeni. În ce privește uh, munca noastră pe marginea raportului pe tema drepturilor fundamentale a romilor, am organizat uh, patru ateliere privind diferite aspecte ale antiziganismului. am avut mai multe sesiuni de brainstorming cu rom, cu uh, grupuri, ONG-uri, uh, experți pe tema romilor. Am avut discuții, dialoguri cu instituțiile europene, internaționale și am avut discuții cu raportori din umbră. Vreau să mulțumesc tuturor uh, actorilor pe care am contactat pentru contribuțiile lor și vreau să uh, vreau să menționez aici pe Ampara, Amparo Ruido, uh, pentru a cărei asistență deosebită sunt foarte recunoscătoare. Face parte din staful secretariatului LIBE. Raportul arată cât de uh, extins este uh, fenomenul antiziganismului în Uniunea Europeană și am creat uh, o anexă care include recente date statistice în acest sens. De la acces inegal la justiție, la discriminare în domeniul localtiv, de la statutul de apatrid până la multe altele, există situații de inechitate pe care le semnalăm uh, Comisiei, Consiliului și statelor membre. Consider că este esențial să se uh, ajungă la o încredere reciprocă între comunitatea romă și societatea mainstream. Tocmai de aceea uh, lansez invitația instituțiilor europene să ajungă la un dialog uh, care să fie inclusiv și cuprinzător pe această temă. De asemenea, invit uh, redactarea unui, unei cărți albe pe acest uh, subiect și invit Comisia să lanseze un studiu privind posibilitatea realizării unui proces de adevărată reconciliere cu comunitățile de rom. De asemenea, invit statele membre să instituie comisii de reconciliere naționale și grupuri de lucru uh, la care să participe și uh, reprezentanții romilor. Majoritatea programelor, în special cele uh, care includ funduri structurale, nu ajung la comunitățile de rom. De aceea solicit curții de audit europene să verifice eficiența cheltuirii fondurilor, de pildă în Erasmus+, dar și în alte programe din acest punct de vedere. De asemenea, solicit eh, Comisia eh, să eh, verifice dacă programele și fondurile europene respectă criteriile de nediscriminare și dacă, să verifice dacă există alocări frauduloase sau deficitare din acest punct de vedere. Din punct de vedere Eh, programele eh, pentru drepturile fundamentale, drepturile omului, eh, recunosc contribuția ONG-urilor la, ca, în calitate de avertizori. De multe ori, comitățile de rom nu au acces de plin la servicii de sănătate, servicii sociale, de educație și astfel aceste comități sunt împinse spre Uh, excluzie, uh, de multe ori uh, nu au calitățile, nu au însușirea de cetățean și de aceea sunt discriminate. În ce privește raportul, condamnă statele membre care nu oferă acte de identitate și certificate de naștere cetățenilor de etnie romă. Tocmai de aceea solicit statelor de a, să ia măsuri de corectare a acestor uh, dispoziții discriminatoare și să um, uh, transfere uh, uh obligația de înregistrare a copiilor la naștere de la părinți pe autorități. De asemenea, uh, solicit uh, instituirea unei legislații Uh, cu caracter obligatoriu pentru uh, înregistrarea cetățenilor de etnie romă. Și de asemenea solicit Comisiei Europene să, să continue uh, strategia pentru rome și după 2020 să utilizeze indicatori de antidiscriminare în domeniile relevante. Solicit Comisiei Eh, să includă antiziganismul ca element eh, orizontal în toate demersurile sale legislative, de asemenea să creeze la nivelul Comisiei o echipă de proiect eh, pentru problemele lomilor care să verifice caracterul nediscriminator al diferitelor programe europene. Iată doar patru dintre temele pe care le-am uh, acoperit în raportul meu. Uh, elemente de detaliu le găsiți în uh, raport. De asemenea, voi completa acest raport chiar cu unele amendamente proprii, deoarece situația romilor este cu adevărat disperată. Aștept idei cât se poate creatoare și inovatoare din partea colegilor. Aștept să colaborez cu raportorii din umbră și cu toți aceia dintre dumneavoastră care uh, sunteți dedicați uh, soluționării acestei probleme foarte dragi uh, mie. Am avut o cooperare foarte bună până acum cu raportorii din umbră, cu, la toate întâlnirile pe care le-am avut. Așadar, Eh, sper să avem un rezultat bun al acestui raport din proprie inițiativă. Vreau să mulțumesc și stafului meu, în special Ritei Forber, eh, care a contribuit la redactarea acestui raport. Mulțumesc. Știu că este foarte important acest raport. Este unul din proprie inițiativă care merită atenția noastră. Vă mulțumesc pentru munca depusă, o muncă grea pe care v-ați asumat-o și pentru interesul acordat acestui subiect. Trebuie să înregistrăm progrese în acest uh, domeniu. Acest raport din proprie inițiativă ar trebui să arate care sunt lacunele încă existente în domeniu. A, ați de obicei când încep să mulțumesc tuturor membrilor echipei, nu mai e nimeni prezent înainte de vacanța de vară, dar vreau să transmiteți mulțumirile noastre mai departe, înainte ca toată lumea să plece. Vreau să mulțumesc secretariatului cu acest prilej și tuturor membrilor cu experiență, înainte ca toată lumea să plece în vacanță mâine și să nu mai asculte ce spunem noi aici. Deci vă mulțumesc tuturor! Și acum trecem mai departe la colegii care vor să ia cuvântul pe marginea raportului dumneavoastră, domnul Ciachi, din partea PP. Aveți o problemă cu microfonul? Întreabă președintele. Salut! Mulțumesc, Claude! Și vă mulțumesc că ne preocupăm de această temă foarte importantă și foarte diversificată. Vreau să-i mulțumesc și uh, colegii Post pentru proiectul de raport și pentru colaborare de până acum. În întregime consider uh, raportul a fi, proiectul a fi unul foarte bun. Uh, de altfel, doamna Post a integrat foarte multe din propunerile pe care le-am susținut eu în numele PPE. Cred că însă celeritatea acestei redactări a primului proiect a făcut să nu putem să insistăm suficient de mult asupra fiecărui detaliu necesar. De aceea, probabil voi depune câteva amendamente pentru a lămuri niște lucruri. Simt că materialul încă nu este suficient de echilibrat. Vorbim despre responsabilitatea guvernelor naționale, dar uh, proiectul de raport uh, vorbește prea puțin despre nevoia de autoorganizare, de uh, guvernare a comunității romei. Vorbim foarte puțin despre um, nevoia de a crea elite ale comunităților rome, astfel încât eh, comunitatea romă ea însăși să-și poată asuma unele din responsabilitățile de care e nevoie pentru propășirea ei. Ehm, de asemenea, cred că materialul eh, reflectă prea mult un, un punct de vedere eh, occidental european. Și vă dau câteva exemple, nu vreau să rănesc aici pe nimeni, dar vreau să, vreau să arăt prin aceste exemple că uh, problema este, de fapt, mai importantă în uh, estul uh, Europei. În România, în Bulgaria și în Slovacia, țara mea, uh, este, există ponderea cea mai mare a populației rome vis-a-vis -vis de nu, populația generală și în, în aceste trei uh, țări problema așa numitelor settlements, uh, colonii uh, de romi, este cu tot alta ca și în, în vestul Uniunii Europene. Deci este rușinos, uh, domnule președinte, să acceptăm să trăiască oameni de o etnie sau alta în, în condiții care sunt practic inumane. În Slovacia, timp de 8 ani am fost uh, uh, viceprim-ministru și am uh, supravegheat foarte multe din proiectele și programele care au avut ca beneficiar Comitatea română. Deci, problema locativă trebuie să fie o, o, o prioritate zero ce trebuie rezolvată prin fonduri structurale, prin fonduri de dezvoltare regională, care ar trebui să fie dedicate printr-un capitol, printr-o alecare separată, dedicată, pentru că numai așa se poate rezolva problema de locuire a comunității rome și numai așa se pot închide acele settlementuri. Iar în ce privește educația, educația este strâns legată de ocupare. Societățile moderne au nevoie de oameni cu, cu pregătiri tot mai sofisticate. Pe de altă parte, nivelul de educație în cadrul comunității rome este mult rămas în urmă. Și evident, problema este în primul rând a celor țar, țări din estul Uniunii Europene, unde ponderea lor este foarte mare. Și aici este nevoie de programe speciale dedicate, care de altfel au fost elaborate, dar care încă nu sunt puse în aplicare la nivelul acestor state. Sunt de acord cu colega Post că problema discriminării trebuie să fie aplicată peste tot uh, în, în, în legislație și în verificarea diferitelor programe europene. Țara din care provin, Slovacia, uh, este o țară în care al treilea partid ca uh, mărime și importanță în Parlamentul European a, a ajuns să fie reprezentat în Parlament pe o agentă de antițiganism. Regret foarte mult acest lucru când, când țara mea a deținut președinția eh, Consiliului eh, European, chiar primul ministru al acestei țări, pentru a distrage atenția de la probleme țării, a avut o campanie de, eh, de antițiganism. Deci e foarte regretabil. Raportul va avea ocazia la sfârșit să răspundă la aceste remarci. Și acum Sofie Interfeld. Sus, domnule președinte, voi veni cu o intervenție scurtă, pentru că trebuie să prezidez la Comisia PETI. Și aici se spune că 500 de ani Romii au făcut parte din Europa. Această perioadă au fost uh, afectați de discriminare instituțională, de altfel probleme. Uh, uh, populația Roma a suferit și nu urma Holocaustului, fiind victimele camerelor de gazare. Este discriminare răspândită împotriva lor în întreaga Europa și vrem împreună cu ceilalți raportori să ne asigurăm că această instituție va avea o poziție importantă împotriva uh, antițiganismului. E nevoie de strategii noi, de abordări noi uh, și de măsuri concrete. A sosit momentul să ne asumăm uh, o răspundere pentru viitor, având uh, în considerare și ce s-a întâmplat în trecut. Mulțumim. Vorbiți în, în, ați vorbit în numele raportorilor din umbră, în partea ALDE. Și există și uh, acea, acel aviz din partea FAM. Marion? Aș vrea să încep prin am cere scuze pentru Almarina, care este Uh, Raportul din umbră, dar nu poate fi aici. Ce își cere scuze. Vă mulțumim pentru munca depusă și de cooperarea pe care am avut-o cu grupurile politice, dar mai ales cu activiștii din zona ONG-urilor. Este un raport important, un reper în lupta pentru drepturi egale oferite populației rome. Până acum situația antițiganismului a fost complet ignorată. Și aici ar putea rezulta o legislație care să combată discursul instigator la ură împotriva populației rome. Este important ca Parlamentul să transmită semnal put- un semnal puternic înainte ca legislația cadru pentru integrarea romilor să fie discutată. Și această legislație trebuie uh, fi văzut Uh, în contextul problemei uh, legate de antițiganism, care este o problemă structurală a societății noastre. Chiar și fondurile insuficiente existente în partea UE nu sunt folosite cum trebuie Uh, am văzut că ele nu sunt folosite cum trebuie pentru a combate discriminarea. Chiar câteodată sunt folosite fondurile pentru a le demola casele și pentru a-i segrega de societate. Este nevoie de o analiză completă a tuturor tipurilor de discriminare. Este nevoie și de o viziune transecțională, e nevoie de examinarea mai multor uh, aspecte conexe, drepturile Roma, dar și drepturile LGBT adesea autoritățile le refuză dreptul la libera circulație, de pildă. Grupul nostru de asemenea crede cu fermitate că singurul mod de a combate discriminarea este de a veni cu ajutorul serviciilor publice și cu statul. Nu credem că sectorul privat este cel care poate promova egalitatea și că drepturile trebuie să fie garantate de către stat. Dreptul la educație, la locuință. Dacă nu avem un public, sector public care poate să garanteze aceste lucruri, va fi imposibil să garantăm accesul egal și asta este un, lucru foarte important când vine vorba de nevoia de a acoperi aceste lacune, mai ales când sunt și tăieri de costuri, cheltuieli economisite. Aștept cu nerăbdare să colaborez cu raportorul și mă bucur că există acest proiect de raport. Acum voi uh, schimba, voi trece la limba suedeză pentru comentariile din partea Comisiei FAM pentru drepturile femeilor. La Comisia FAM votăm amendamente care vor uh, sublinia dimensiunea ce ține de acest domeniu. Trebuie să se sprijine problemele care apar în rândul femeilor și fetelor tinere. Mâine ne vom ocupa de eforturile speciale dedicate fetelor și femeilor în domeniul educației, ceea ce privește emanciparea lor și tot așa capacitatea lor de a decide. Vom colabora împreună cu dumneavoastră pentru a obține un text puternic care să fie inclus în raportul final și acesta va fi furnizat ceva mai târziu. Mulțumesc! Următorul vorbitor. Mulțumesc. Este un raport cuprinzător. Știu că mai sunt foarte multe aspecte care nu au fost incluse în acest prim proiect, pentru că regulile pe care le avem nu au permis acest lucru. Ne bucurăm că putem colabora cu Soraya. Este o bază de plecare foarte bună și cred că putem aștepta cu nerăbdare lucruri foarte bune din partea ei. Vorbim despre național, minoritățile naționale, populația Roma care a ajuns în țările noastre din alte țări și dincolo de romi suedezi, există și uh, romi finlandezi și romi din fosta Iugoslavie, care trăiesc în uh, mijlocul societății noastre. Însă ei întâmpină adesea probleme similare. Avem și alți migranți din UE care au ajuns în ultimii ani în Suedia și care cerșesc în orașele din Suedia. Este un fenomen destul de nou pentru Suedia dar uh, nu este un subiect pe care l-am putea ignora. Toți acești migranți au aceleași drepturi ca toți cetățenii din Uniunea Europeană. Uh, deci există acești romi care au venit în Suedia, unii din Serbia, deci din afara Uniunii Europene, grupul cel mai mare de solicitanți de azil în acea vreme, și mulți au reușit să și rămână și asta spune foarte mult despre situația actuală. Nu este un lucru pe care putem ignora. De asemenea, trebuie să ne uităm la situația din statele candidate. De exemplu, în Turcia există un raport adoptat la plenara de, de la Strasburg săptămâna trecută și există un document acolo clar unde există trimiteri la romii din Turcia. Și dacă există vreo posibilitate, ar trebui să încercăm să vorbim și despre modul în care sunt tratați romii în statele care candidează la aderare. Multe lucruri vor fi analizate de către noi, trebuie să vedem ce trebuie să adăugăm, care sunt lucrurile care lipsesc din proiectul de raport. Sunt sigură că voi, eh, vom reuși să ajungem la un compromis cu Soraya dincolo de propunerile inițiale. Când vine vorba de migranți și de uh, solicitanții de azil și cei care provin din state candidate. Mulțumesc și acum Peter Niedermüller. Mulțumesc foarte pe scurt. Mai întâi mulțumim Soraiei. Este un raport cu adevărat important uh, pentru Comisia Libe, dar și pentru Uniunea Europeană. Mai întâi de toate pentru că știm că populația romă este cea mai mare minoritate. Trăind în foarte multe state membre, ei sunt cetățeni ai Uniunii Europene. Și ei spun asta. Aș vrea să menționez că, desigur, situația nu este la fel în toate statele membre. Ceea ce privește drepturile fundamentale, există viziuni diferite ale diferitelor agenții naționale sau Uniunii Europene, există situații speciale este foarte important să subliniem uh, integrarea socială sau rolul acesteia, accesul egal la locuință, la piața muncii, la educație. Toate aceste lucruri sunt cruciale și ar trebui să lucrăm în această direcție. Ascultând pe Malin, situația este, femeilor este importantă. Trebuie să ne concentrăm eforturile și către acest domeniu. O remarcă scurtă. Avem exemple pozitive de integrare socială și poate că ar trebui să vorbim și despre ele. Putem culege exemple de bune practici și în acest context este important am crea un cadru la nivel național, cu strategiile naționale. Există și acea directivă antidiscriminare. Deci, într-un context mai larg, am putea vorbi despre anume, anumite lucruri specifice. Dar încă o dată mulțumim, Sora, este o inițiativă foarte bună. Mulțumesc. Sorry, I left my microphone on. My apologies. I couldn't agree more that um, models of integration positive. De acord că există și modele pozitive și cred că este o idee bună să le putem introduce. Este un lucru de care se uită foarte des. Dar, încă o dată, e un raport foarte bun și acum uh, doamna Gomez. În Portugalia, astăzi s-a luat o decizie fără precedent din partea parchetului general. S-a acuzat s-a pus sub acuzare o întreagă secție de poliție care atacase un grup de tineri într-o, într-un cartier populat majoritar de populație de culoare. A existat și un atac împotriva unui reprezentant al populației rome, care Uh, era să fie linșat sau îngropat în cimitirul public al orașului. Este a, un act de rasism inacceptabil. Există demersuri politice ale guvernului cu susținerea Uniunii Europene prin fondurile europene. Se întâmplă asta de mai multă vreme. Ideea este de a integra comunitatea romă. Însă există în continuare acest stigmat rasist deci, Soraya, vino la mine în țară și vizitează regiunile în care stigmatul persistă. Ilustrat, fiind ilustrat de aceste acte de rasism care se întâmplă, nu numai în Portugalia. Sunt îngrozit de cele menționate de colegul din Slovacia. Am vizitat Slovacia în timpul președinției, când discutam atitudinile inacceptabile din această țară. Când, vine vorba de, când venea vorba de criza refugiaților, au existat argumente care au fost folosite în discuțiile cu mine. A existat o stigmatizare permanentă a romilor și a migranților în Slovacia. Ei erau asimilați unei amenințări teroriste. A fost pur și simplu consternată de faptul că argumentele rasiste erau fluturate în miezul Europei, ele fiind între opuse valorilor noastre europene dincolo de polit- programele politice și economice, avem nevoie de conciliere și reconciliere și de coeziune, tocmai prin educarea tinerilor. Tinerii romi nu mai trebuie să fie discriminați, uh, cum se întâmplă astăzi. Mulțumim. Mai sunt alți colegi care vor să ia cuvântul. Soraya, poate că mai permis o întrebare. Reamintesc că rapoartele de minorități care au fost redactate în ultimii ani, ce deci a existat o activitate în acest sens. Întrebarea mea ar fi unde sunt concentrate comunitățile rome în anumite țări, dar există și comunități rome în Occident, care sunt ceva mai răspândite, nu concentrate, mai dispersate. Poate că acele comunități dispersate suferă de alt tip de discriminare. Poate sunt chestiuni strategice, economice pentru acele zone cu concentrare mare și altfel de zone. Există o diferență aici, există o intenție concretă. Ce vreau să întreb eu aici? Există raport pe Europa de Vest dar și pe Europa Centrală. Deci când am făcut acel raport pe minorități, s-a vorbit și despre o metodologie, de o strategie și știu că sunt chestiuni delicate când vine vorba de o concentrare ridicată a populației rome în anumite țări. Și asta și în contextul crizei refugiaților și alte chestiuni. Și acum aveți cuvântul. Da, voi vorbi în limba suedeză. Aș vrea să Mulțumesc tuturor pentru comentariile făcute. Pentru Malin, îi sunt foarte recunoscătoare pentru cele spuse, pentru dimensiunea suplimentară legată de femei. Trebuie să reținem ideea că textul nu poate fi foarte stufos. Cred că avem o cooperare excelentă. Suntem practic de, în aceeași tabără când vine vorba de drepturile tuturor. Când vine vorba de tinerele rome care sunt foarte vulnerabile. Ce este foarte important este să introducem trimiteri la cetățenii europeni de etnie romă care au fost obligate să plece și au ajuns să cerșească. Deci ele au plecat pentru a-și căuta, aceste persoane au plecat pentru a-și căuta un loc de muncă, dar nu, nu au reușit și ei au ajuns să cerșească. Și dacă toate țările sunt conștiente de aceste probleme când vine vorba de accesul la educație sau piața muncii, adesea ei uh, pot fi văzuți lângă magazine, în zonele pietonale, comerciale, cerșind. Și important ca aceste lucruri să fie incluse în raport. Avem această liberă circulație și principiul respectiv, când se stabilesc reguli privind libera circulație, poate că dacă ne gândim la romi, am putea ajunge la concluzia că precondițiile nu sunt aceleași pentru toți. Unii nu au avut acces la asigurările medicale, la tratament. Sunt foarte multe aspecte aici când vine vorba de legislație. Oamenii nu și-au dat seama că există un grup în afara ierarhiei sociale. Lumea nu se gândește la aceste lucruri când vine vorba de o, o directivă antidiscriminare și așa mai departe. Și exact asta vreau eu să subliniez aici. Este o istorie destul de îndelungată a anti țigănismului. Și trebuie să lămurim această problemă dacă ne dorim o integrare, o integrare reală în societățile noastre. Cum să mă exprim? Trebuie să încetăm cu această abordare, cu această etichetare, trebuie să venim cu un diagnostic mai clar și trebuie să venim cu soluții concrete când vine vorba de antițiganism, când vine vorba de rasismul îndreptat împotriva lor. Trebuie să vedem cum putem acționa. E nevoie de această abordare operativă. Sper că o putem pune pe picioare. E nevoie de un proces de reconciliere. Cum spunea Jackie, e corect că și romii trebuie să-și asume răspunderea dar în momentul în care ești marginalizat în așa hal, când autopercepția sau imaginea de, de sine este că ești cetățean de mâna a doua, pentru că așa s-a întâmplat decenii, secole la rând, când identitatea ta este atât de distrusă, e clar că trebuie să lucrurile să se schimbe. Sunt cei care au suferit de persecuție, trebuie să se creeze cumva un, o punte de încredere între parteneri și trebuie să se lucreze mai mult în acest sens. Eu însem cu 15 ani în urmă mă vedeam un cetățean de mâna a doua, eu însem, pentru că nu făceam parte din societatea majoritară. Și a fost nevoie de foarte mulți ani să Schimbă această percepție. Trăiam într-o societate destul de nedreaptă. Am vrut să vin cu contribuția mea, aveam cunoștințele, aveam interesul de a construi o societate bună. Și astăzi, sau a venit ziua care am realizat și în care mi-am dat seama că am reușit să lucrez pe această latură, am spus, nu, eu sunt cetățean de prima mână, nu există cetățeni mai răi sau mai buni. Și asta a fost uh, sentimentul meu după ce am reușit să dau naștere celor patru copii pe care i-am. Este cel mai puternic sentiment pe care l-am uh, avut. Și vă pot garanta că majoritatea romilor ar gândi similar. Ei și-ar dori să-și clădească o imagine de sine mai bună pentru copiii lor. Făți temele astăzi pentru că vei avea, teme, vei avea note mai bune și asta înseamnă că vei avea acces la liceu și universitate și vei putea progresa și vei putea avea un loc de muncă. Ex- asta își doresc toți părinții pentru copiii lor. Și inclusiv cei care cerșesc pe stradă. Ei cerșesc pe stradă astfel încât copiilor să nu fie nevoie să facă aceleași lucruri. Banii se investesc în îmbrăcăminte și în educația copiilor. Bun. Cum strategia este să creștem gradul de conști- conștientizare în toate statele membre când vine vorba de propriul antițiganism. Și aici lucrurile variază de la stat la stat, dar e important să știm că antițiganismul se rezumă la politică, la structuri, la asumarea răspunderii și la ideea că trebuie să ne asigurăm ca cetățenii romi și toate administrațiile care sunt publice înțeleg acest lucru. Nu este posibil o alocare arbitrară. Drepturile omului nu se pot baza pe un sistem arbitrar. Și exact asta am construit noi. Participarea, influența pornind de la cei de, din, de pe stradă până sus, în vârful societății, în vârful ierarhiei. Toți cei trebuie să împărtășească același respect reciproc. Și sper că acest raport să includă și dimensiunea emoțională și intelectuală. Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră și o, o voi spune. Cred că am avut o cooperare excelentă și voi încerca să includ toți experții, toate ONG-urile, toți raportorii. Mulțumesc! Mulțumesc, Soraya! Mulțumesc și raportorilor din umbră. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor 18 iulie. Acum trecem la procedurile comune pentru protecția internațională a Uniunii Europeană. Este cel al doilea pachet legislativ pentru procedura de acordare a azilului în Europa, procedura comună. Există un regulament aferent. Este un dosar prioritar în, la nivel politic. În această dimineață a existat o discuție despre migrație. Au fost foarte multe amendamente, 596 aici, însă eh, Comisia Libe este competentă aici. Este un dosar important, după cum spuneam, Laura Ferrara este raportorului care a prezentat în 29 mai proiectul de raport și a existat, după cum spuneam, o serie de amendamente, foarte multe, pentru că am intrat oarecum în criză de timp. Voi da cuvântul Laurei imediat, astfel încât să putem respecta timpul acordat. Deci, Laura, ai cuvântul. Mulțumesc. Grazie, președinte. Bine, ringrazio... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorilor din umbră pentru amendamentele depuse. Ne apropiem de 1600 acum și cred că e semnul cel mai clar al caracterului complex și sensibil din punct de vedere politic al acestui regulament privind o procedură comună uh, internațională uh, pentru, în materie de protecție. Săptămâna trecută la Strasbourg am avut o primă întâlnire cu raportorii din umbră ca să analizăm amendamentele depuse și să vedem uh, care sunt uh, prioritățile politice ale diverselor grupuri ale Parlamentului și să discutăm și metodologia care ne așteaptă. Uh, după o primă examinare a amendamentelor primite, am notat că sunt unele puncte cheie care se regăsesc în ele, puncte cheie ale regulamentului, dar uh, punctele de vedere sunt diferite în funcție de simpatiile politice. Așadar, uh, voi încerca să avem cât mai multe compromisuri posibile pentru un text final care să se bucure de aprobarea generală a Parlamentului European. Pentru că mi închipui deja că negocierile cu Comisia și Consiliul vor fi complexe, deci e important uh, ca Parlamentul European să aibă o poziție fermă și cu un consens cât mai larg. Am intenția și sper că voi și putea să negociem și să votăm poziția Parlamentului European până la sfârșitul acestui an, ca apoi să începem uh, negocierile de începând cu anul viitor și Consiliul se pare că încă nu are o poziție bine stabilită, Uh, lucrările acolo s-au cam uh, molit sau s-au încetinit cel puțin, după cum a și confirmat ieri președinția estonă în fața Comisiei Libe. Spuneam că amendamentele au relevat uh, diferențe importante între diversele grupuri politice, mă refer mai ales la caracterul obligatoriu sau nu al procedurii de admisie, apoi rolul uh, și greutatea conceptului de țară terță sigură sau de origine sigură, utilizarea procedurilor accelerate. Deci va trebui să stabilim în toate aceste cazuri dacă menținem caracterul obligatoriu sau nu. Deci lăsăm uh, statelor membre uh, latitudinea de a acționa sau nu. Deci va trebui să analizăm lucrurile ca să găsim un compromis acceptabil pentru toți, însă cu obiectivul întotdeauna clar și anume să garantăm, să garantăm accesul solicitanților de azil la procedura de acordare a azilului, protecție internațională, să le salvgardăm uh, drepturile procedurale, dar cu o procedură care să fie cât mai eficientă posibil, atât în ce privește uh, calendarul, cât și uh, costurile. Nu vreau ca introducerea de noi obligații uh, birocratice să afecteze realizarea acestor obiective. Mai sunt câteva puncte în legătură cu care există convergențe de opinii și sunt convins acolo că vom putea să accelerăm lucrurile și să ajungem mai rapid la o poziție de compromis. Mă refer mai ales la drepturile și garanțiile procedurale ale solicitanților de azil, la optimizarea termenelor în diversele faze ale procedurii. Și aici trebuie să ținem cont uh, și de situația reală din statele membre. Deci, pe de-o parte, să prevedem termene uh, mai restrânse, dar pe de altă parte să existe și certitudinea respectării acestor termene Asta ținând cont de situația reală din statele membre, obligațiile procedurale ale solicitanților de azil și așa mai departe. Cred că în cadrul acestora vom reuși să procedăm cu mai multă celeritate. Personal, ca raportoare pentru această propunere de regulament, am vrut să clarific, uh, prin depunerea anumitor amendamente, niște puncte din proiectul meu de raport, care, la care țin foarte mult și mai ales modul în care statele membre pot uh, numi o țară terță sigură. Uh, precizări referitoare la procedura pentru a scoate o țară de pe lista țărilor de origine sigură și, în plus, în proiectul meu de raport am prevăzut pentru toate cazurile de recurs un efect suspensiv automat al uh, căii de atac. Însă pentru a evita abuzarea sistemului, uh, cred că nu e bine să prevedem un efect suspensiv al căii de apel automat pentru cele repetate. Cam, asta, cam acestea ar fi punctele care vor uh, fi discutate între reprezentanții tuturor grupurilor politice, deci raportorii din umbră. Mulțumesc din nou colegilor pentru munca de până acum. Sunt convins că vom continua să colaborăm uh, într-un spirit constructiv ca să avem o poziție puternică a Parlamentului European uh, la negocierile cu celelalte instituții europene. Mulțumesc! Thank you very much, Laura. Președintele, mulțumim, Laura, așa cum trecem la raportul din umbră, începând cu PP-ul, vă rog. Thank you. Thank you very much, Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Lenars. Pe scurt, vă spun că n-am putut uh, studia toate cele 1600 de amendamente până acum. Ha. Dar astăzi mi-am uh, schimbat uh, biletul ca să mai adaug o valiză la bagaje ca să pot duce toate amendamentele să le citesc în vacanță. În fine, nu pot acum să intru în detaliu, vreau doar să mulțumesc Laurei pentru munca sa și pentru toate întâlnirile de până acum. Cred că e cel mai bun mod de a ne asigura că, într-adevăr, avem această linie clară și puternică din partea Parlamentului European. Știu că sunt multe puncte în care părerile diferă, dar ea are o abordare foarte bună. Chiar săptămâna trecută la Strasbourg pp și Verzii deja au căzut la, la un acord în legătură cu prioritățile. Bun, acum nu suntem de acord în legătură cu stabilirea lor, dar măcar în ce privește prioritățile am uh, fost de acord. Cred că principalul scop al procedurii de acordare de azil e să avem proceduri simple și clare în toată Uniunea Europeană, că lucrurile sunt prea diferite de la stat la stat. Și am uh, notat că au existat niște amendamente depuse și din partea grupului meu, uh, prin care s-ar prefera ca lucrurile să se întoarcă la nivelul unei directive, nu a unui regulament. Apoi au fost și, în același timp, amendamente care oferă mai multă flexibilitate statelor membre în cadrul unui regulament. Și uh, vă avertizez că dacă am făcut alegerea și am spus că regulamentul e instrumentul potrivit pentru procedura de acordare de azil, uh, atunci trebuie să și rezistăm tentației de a acorda prea multă flexibilitate pentru statele membre în multe domenii diferite. Că asta își doresc unele amendamente. Asta ar duce, deci, la un regulament transformat de fapt într-o directivă. Și nu ăsta e principalul obiectiv al nostru aici. Deci, sunt uh, de părere că trebuie să ne asigurăm că procedurile sunt echitabile, egale în toate statele membre și rezultatele lor sunt și ele uh, uh, foarte clare și e ușor de, să le prevedem și că există un echilibru între, pe de-o parte, salvgardarea drepturilor celor, celor care vin în Uniunea Europeană ca să solicite azil, pentru că sunt refugiați din calea mm, războiului și a persecuțiilor, dar pe de altă parte să fim și stricți și să ne asigurăm că avem proceduri care nu permit abuzul și frauda. Asta este echilibrul pe care trebuie să îl găsim și citind la prima vedere amendamentele, se pare că unii colegi își doresc mai mult garanții de salvgardare pentru solicitanții de azil și nu vor să fie la fel de strict cu cei care se află aici doar ca să ne fraudeze sistemul. Deci, pentru grupul meu e o chestiune de mare importanță și întotdeauna revine când vorbim de admisibilitate, despre proceduri accelerate, când vorbim de țări sigure, când vorbim despre descurajarea uh, abuzurilor la care se poată fi supuși și solicitanții de azil, trebuie să ne asigurăm că suntem destul de atenți la toate aceste aspecte în Parlament și trebuie să avem proceduri eficiente nu îmi place prea mult ideea asta birocratică din propria comisiei de a înregistra o aplicație, o cerere uh, așa cum uh, apare ea în propria comisie. cred că putem să simplificăm lucrurile. Parlamentul trebuie să știe că există complicații la fața locului, cu anumite termene, cu anumite proceduri și trebuie să ne asigurăm că cei de la fața locului care fac o treabă bună bazându-se pe acest regulament vor putea să facă și ulterior în mod eficient. Astea sunt câteva puncte minore la care mă pot referi acum și vom continua, sunt sigur, o cooperare de calitate cu raportarea. Mulțumesc acum Peter Niedermüller de la S&D. Mulțumesc și mai întâi mulțumim doamnei Ferrara pentru enormul volum de muncă pe care l-a făcut deja. Și zic că eu nu mi-am schimbat biletul, eram... Dar știu că am depus și noi multe amendamente care reflectă prioritățile. Deci am depus amendamente ca să găsim echilibrul corect între drepturi și obligații, ca solicitantul să aibă asigurat un nivel minim de drepturi procedurale, inclusiv dreptul de a avea un interviu personal în toate cazurile, ca uh, solicitantul să aibă dreptul la asistență juridică din momentul înregistrării cererii, ca avocații să își poată acorda ajutorul pentru solicitanți. Apoi să avem măsuri de salvgardare pentru minori, în linie cu amendamentele deja adoptate, în celelalte dosare privitoare la azil, să avem mai multe garanții față de persoane vulnerabile, să mai diluăm propunerea Comisiei în ce privește sancțiunile impuse pentru deplasări secundare, să simplificăm termenele pentru solicitanți, să ne asigurăm că aceștia au timp de la dispoziție să facă ce li se cere, ca testul de admisibilitate să fie opțional pentru autoritățile implicate și să reducem utilizarea acestuia la cazurile care nu subminează dreptul solicitantului la evaluare individuală să ne asigurăm că poziția Parlamentului în legătură cu raportare și lista țărilor sigure se reflectă pe deplin în poziția Parlamentului față de acest regulament și conceptul uh, de țară sigură terță și primă țară de azil să fie uh, unul voluntar și opțional și nu obligatoriu. Și uh, în cadrul uh, politicii comune de azil uh, european uh, e un document foarte important și grupul nostru va face tot ce poate pentru ca poziția Parlamentului la negocieri să fie foarte puternică. Mulțumesc! Peter and the Mulțumesc și acum domnul Alahato din partea, raportul din umbră din partea ECR. Domnul Hala Aho, mulțumesc și mulțumesc, doamne Ferrara. Grupul meu este de acord cu scopul acestui regulament și anume să avem proceduri mai clare, să reducem uh, mișcările secundare în Uniunea Europeană și alegerea țării cu reglementare mai favorabilă, apoi uh, pe de altă parte, respingem ideea partajării uh, poverii și intenția Comisiei de a slăbi prerogativele statelor membre. Noi vrem ca statele membre să aibă toate instrumentele necesare pentru o bună politică în domeniul migrației. Menționez câteva puncte cheie. Uh, the focus should be shifted from... Trebuie să mutăm accentul de la solidaritate la um, caracter durabil și puțin costisitor pentru țara gază. Autoritățile responsabile pentru examinarea unei cereri trebuie să poată uh, cerceta bunurile personale, inclusiv conținutul uh, dispozitivelor electronice. Solicitanții trebuie să fie obligați să rămână pe teritoriul țării membre gază într-un număr uh, anume de cazuri Anumite criterii de vulnerabilitate trebuie eliminate din uh, setul de motive pentru a acorda statutul uh, de persoană protejată. Solicitanții trebuie să poată cere asistență juridică gratuită doar pentru căile de atac, nu în toate fazele procedurii. Și noi considerăm că statele membre trebuie să aibă mai multă libertate pentru a decide servicii adiționale, suplimentare, cum ar fi de sănătate sau psihologice. Apoi statele membre trebuie să aibă mai multă marjă de manevră, de a acționa în cazul de amenințare la adresa ordinii publice sau siguranței naționale și uh, controle medicale pentru a determina vârsta solicitațiilor trebuie să fie obligatorii. Am dorit să consolidăm elementul punitiv al propunerii legate de cooperarea cu statele membre și autoritățile acestora și considerăm că uh, termenele legate de um, înaintarea unei cereri trebuie să fie mai scurte. Mulțumesc, uh, asta e tot pentru moment. Uh, așteptăm o comparare constructivă cu raportarea și raportoarea din Umbra. Mulțumesc! Thank you very much for, um... Mulțumim. Sophie Intfeld uh, pentru ALDE, înlocuind-o pe Cecilia Wikström. Da, mulțumesc, spune doamna Intfeld. Cecilia m-a rugat să vă transmit un mesaj, dar am și eu două observații. În calitate de raportare pentru directiva condițiilor de primire, în primul rând vreau să uh, spun că sunt de acord cu ce spunea domnul Lenart, și anume că trebuie o armonizare să nu transformăm asta din nou într-o directivă sau să creăm flexibilitate prea mare și nenecesară în regulament. E important ca regulile să fie aceleași pretutindeni. O, două observație. În calitate de reportare, aș dori să avem într-adevăr o poziție clară a pozițiilor, o, o, o o imagine de ansamblu. Ce anume s-a votat într-o serie de dosare? Că am spus că vom face o aliniere a pozițiilor din diferitele dosare, dar știu că de la votul privitor la directiva pentru condițiile de primire a mai fost un vot în legătură cu Eurodac, ce conține elemente care uh, diferă și poate chiar intră în contradicție și trebuie să evităm aceste uh, um, cazul. Trebuie să avem un pachet și am rugat uh, comisarul să avem o uh, imagine de ansamblu a ceea ce s-a votat până acum, că vom uh, avea astfel orientări când va fi vorba de votat acest dosar. Ce privește remarcile doamnei Cecilia Wikström, ar vrea să înceapă prin a mulțumi raportare pentru abordare constructivă și e un număr mare de amendamente, va trebui să uh, depunem multă muncă pentru a ajunge la compromisuri. Liberalii își doresc compromisuri echilibrate, proceduri mai eficiente, uh, cu respectarea drepturilor solicitanților. Uh, nu sunt de acord, spune doamna Victorem, cu cei care sugerează că un sistem cu drepturi minime pentru solicitanți ar fi cel mai eficient trebuie să ne asigurăm că solicitanții sunt informați și au uh, acces la consiliere juridică. Asta duce la mai multă încredere în proceduri și astfel putem uh, evita uh, căi de atac costisitoare. Un exemplu practic, de exemplu, accesul la asistență juridică gratuită. Comisia a introdus limitări la acest drept, dar solicitanții pot ataca aceste decizii. Nu mă surprinde, spune doamna Wikström, dacă costurile suplimentare ale unor proceduri îndelungate, asta înseamnă și, sigur, o ședere mai îndelungată, ar fi mai mari decât costurile de a prevedea asistență juridică obligatorie și gratuită pentru fiecare în, direcția, în directiva privitoare la primire, avem și acolo uh, prevederi privitoare la asistența juridică. Doamna Victor spune că trebuie să ajungem la un echilibru ce privește obligațiile ce revin solicitanților, deci e rezonabil să li se ceară să rămână în statul membru în care au sosit și în care au depus cererea. E clar că nu e proporțional să le elimini, uh, să le respingi cererea pentru că nu au comunicat o nouă adresă așa cum sugerează Comisia sau nu s-au prezentat la un interviu. Ă, multe chestiuni din acest regulament sunt practice. Doamna Wikström speră să avem o abordare practică și pragmatică, să găsim un set de proceduri echilibrate ca sistemul de azil european să fie mai eficient decât este el astăzi. Mulțumesc! Thank you, Sophie, and for the Greens. Mulțumim și acum doamna Keller pentru verzi. Sorry, I, I didn't see anyone from GUI. N-am pe nimeni de la GUE. În fine, doamna, dar se pare că n-au ridicat mâna. Da, doamna Keller. Da, mulțumesc uh, raportoare și colegilor pentru discuțiile de până acum. La ultima reuniune am discutat deja care sunt prioritățile noastre. Cred că ar fi important ca la final să avem un rezultat care să se asigure că dreptul de a solicita azil poate fi într-adevăr utilizat. Cred de asemenea că e foarte important să ținem cont de situația la fața locului. Știu cazuri, dar și colegii le-au menționat, cazuri în care situația din, din teorie nu se aplică în practică. Au fost trimise scrisori la adrese greșite, de exemplu, Și atunci uh, să spui că o cerere de uh, azil nu mai este valabilă uh, pentru că poștașul a greșit adresa, cred că nu e corect. Deci e important să funcționeze lucrurile, dar să ținem cont și de faptul că vorbim de oameni, de vieți omenești și o decizie negativă poate avea consecințe chiar mortale pentru anumite persoane. Deci să fim prudenți totuși în abordarea noastră. Și, la fel, să fim prudenți. Să nu uh, punem poveri suplimentare pe merii statelor membre. De exemplu, verificarea admisibilității, uh, Asta ar însemna o a doua procedură de azil, de facto, uh, de care să fie responsabile statele membre și sigur, și e o povară pe oamenii solicitanților de azil și nu știu dacă statele membre pot să-și asume răspunderea, că sunt constrângeri cu care se confruntă multe state, cu, deja cu procedura simplă de azil. Deci nu, să nu mai adăugăm încă o procedură deci e important să avem mai multe măsuri de salvgardare și să fie mai puternice în ce privește drepturile solicitanților de azil, deoarece consecințele pentru ei pot fi foarte grave. Trebuie să fim prudenți în legătură cu concepte care limitează drepturile solicitanților. Vorbesc aici de uh, conceptul de țară sigură, pentru că dacă punem toți solicitanții de azil într-o țară Uh, uh, care au trecut în altă țară și punem pe toți într-o parte și atunci cred că nu uh, respectăm un dreptul fundamental de a se face dreptate solicitanților. La fel și procedurile accelerate. Și aici cred că e greșit să presupunem că procedurile accelerate sunt bune pentru oameni care nu neapărat au probe pentru solicitarea de azil. că să găsim numai pe unul care are toate probele, care să-i susține era dintr-un grup care nu are asemenea documente, pentru toate nevoie de muncă și uh, mare atenție. Procedura cerate ar avea sens când te poți aștepta ca unii, de exemplu, din Siria a, să aibă motive întemeiate de solicita azil, dar asta nu e valabil pentru toate cazurile. Uh, în fine, astea sunt doar unele dintre prioritățile noastre pe care le-am mai menționat și la reuniunea raportorilor din umbră și așteptăm cu interes munca, continuarea muncii cu raportarea pe viitor. Sigur, trebuie să fim coerenți în deciziile noastre, trebuie să avem uh, o abordare coerentă în diferite regulamente și presupun că și pentru asta avem acest grup de contact dacă nu e suficient, atunci trebuie să ne gândim cum uh, putem să îmbunătățim lucrurile. Um, thank you, Scar. Just before I go back to... Mulțumesc, domnule președintele. Înainte de a da din nou cuvântul Laurei, uh, dacă mi îngăduiți, aș dori o reacție din partea Comisiei și președinției. În fine, uh, reprezentantul Comisiei are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Încerc și eu să fiu succint. Vrem să mulțumim și noi raportoare și tuturor grupurilor politice din, de la LIBE pentru munca importantă pe acest dosar. Libe, sigur, a propus un uh, număr mare de amendamente. Noi, în acest moment, le studiem în detaliu, deci nu pot să vă ofer decât o reacție generală. Numărul de amendamente, cred că e o mărturie nu doar uh, a complexității instrumentului, ci și a importanței care îi se acordă de către această comisie și raportare și toți membrii. Știu că raportarea mm, în următoarea săptămână va avea viață grea, dar îi urăm succes încercarea de a ajunge la un consens. Uneori pozițiile sunt foarte divergente. Dar înainte de a mă referi la amendamente, vreau doar pe scurt să reamintesc obiectivul principal al propunerii Comisiei și anume dorim să transformăm directiva în regulament Uh, în mod uh, conștient din cauza imperativului de a avea un spațiu de protecție în Uniune în care să poată să se ocupe cu presiunea importantă a fluxurilor migratorii ca să ne asigurăm că cei care într-adevăr au nevoie de protecție internațională o să o și primească. Asta înseamnă să ne asigurăm că procedurile sunt uh, cât mai eficiente posibil și resursele statelor membre sunt păstrate și utilizate cât mai bine posibil Așadar, credem noi că nevoia de uh, instrumente procedurale ca să ne asigurăm că cei care uh, au nevoie de protecție să fie deosebit de cei care nu au nevoie de protecție cât mai rapid posibil. Apoi avem nevoie de abordare mai armonizată în întreaga Uniune. Uh, astfel încât diversitatea actuală a sistemelor naționale să nu ducă la mm, mișcări de circulație secundare. Directiva actuală e cumva o umbrelă cu sisteme naționale foarte diferite. Asta poate duce la o situație în care solicitații de azil să aleagă un stat membru în care condițiile sunt mai blânde. De aceea, credem că trebuie și termene mai armonizate, să se elimine ce se întâmplă la ora actuală, că directiva la ora actuală acordă prea multă margine de manevră, să se clarifice natura instrumentelor și uh, impactul lor procedural, lista pentru țările de origine uh, sigure să fie clarificată și asta este necesar pentru un sistem care să funcționeze mai echitabil, mai eficient în ce privește partajarea poverii între state membre. În final, subliniem că regulamentul ar trebui să permită partajarea poverii cu alte regiuni din lume, cu state terțe, în uh, conformitate cu declarația de la NAIARC adoptată anul trecut. Tocmai de aceea credem că trebuie clarificat în continuare uh, articolul care eh, privește mm, regulamentul care se aplică eh, în funcție de primul stat de depunerea solicitării de azil. Trebuie să ne asigurăm că nimeni dintre aceia care au într-adevăr nevoie de protecție internațională nu va scăpa din eh, rețeaua de protecție. Comisia Uh, propun tocmai de aceea o asistență juridică uh, gratuită pentru toți uh, solicitanții de azil pentru prima solicitare, astfel încât să existe un acces la justiție. Astfel, nu doar se, sunt capacitate sistemul noastre de justiție de a respecta drepturile solicitanților de azil, dar sunt, este și uh, accelerată oarecum procedura de solicitare a acestor solicitări de azil. De rezolvare, îmi cer scuze. Cred că nu trebuie să intrăm momentan în detalii, pentru că uh, am uh, semnalat deja raportorului anumite detalii. Salutăm multe din amendamentele care au fost depuse și care sunt uh, merite să crească eficiența. Mm-hmm Ehm, cresc uh, drepturile solicitanților, dar uh, recomandăm și oarecare precauție în legătură cu amenamentele care se depărtează de uh, propunerea noastră inițială, în special propun, amenamentele legate de admisibilitatea, eligibilitatea unor solicitări. Mulțumesc. Thank you. Um, Just a brief word from the presidency, please. Mulțumesc, dorește să intervină foarte pe scurt președinția, vă rog. Chairman for the floor and possibility to give the... Mulțumesc, domnule președinte, pentru posibilitatea de a interveni asupra uh, acestui dosar din punct de vedere al Consiliului. Și eu vreau să mulțumesc Parlamentului, raportoarei, raportorilor din umbră pentru munca depusă pe marginea acestui dosar sub președinția malteză, examinarea propunerii a continuat în uh, grupul de lucru pentru probleme de azil și au fost uh, uh, discutate propunerile de compromis într-o abordare tematică pe care a ales-o președinția malteză. Dispozițiile pentru solicitanții de azil cu nevoi speciale s-au lovit de rezistența membrilor Consiliul pentru că uh, aici exista o inconsistență cu alte texte similare. Tocmai de aceea uh, președinția malteză a încercat să uh, armonizeze în diferitele propuneri principalele aspecte procedurale. Mai sunt încă câteva articole din propunerea inițială care nu au fost discutate de grupul de lucru pentru probleme de azil iar sub președinția estoniană discuțiile vor fi continuate. Uh, prima uh, dezbatere sub uh, președinția estoniană va avea loc săptămâna viitoare în grupul de lucru pentru probleme de azil. Sperăm că vom putea finaliza cât se poate curând prima lectură, astfel încât să continuăm cu a doua lectură și să ajungem la o poziție a Consiliului încă în acest mandat. Mulțumesc. No, thank you. Um... Mulțumim și noi. Um, vreau și eu să-i mulțumesc Laurei Ferrara pentru munca pe care a depusă, uh, pentru acest uh, dosar foarte important. Laura, dorești să mai intervii pentru o concluzie? Mult brevemente. Um... Mulțumesc foarte pe scurt. Doresc din nou să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, Comisiei, Consiliului care au luat cuvântul prin reprezentanții lor și vreau doar să mai spun că voi încerca să asigurăm o armonizare maximă de toate statele membre. Sunt de acord că trecând de la directivă la regulament, va fi important să ne asigurăm că există reguli clare și certe pentru toate statele membre. Nu e bine să avem prea multă flexibilitate pentru că atunci ar continua să fie reguli diferite între, între diferitele state membre și să ajungem din nou într-o situație haotică, în care nu mai poate fi gestionată. Deci, cred că Parlamentul European și oricum toate instituțiile europene trebuie să încerce să asigure cât mai multă armonizare posibilă regulilor. La fel sunt de acord <clears throat> că trebuie să asigurăm coerența cu celelalte dosare din domeniul azilului. A spus asta încă de la început. Au fost prezentate două pachete din partea Comisiei Europene. Deci e important ca toate dosarele examinate actualmente la Parlamentul European să fie văzute într-o optică globală, deci să asigurăm coerența pentru toate temele transversale și orizontale între diversele dosare ale sistemului comun european de azil. Și cam atât pentru moment. Îmi doresc să continuăm să lucrăm în același spirit de cooperare ca și până acum. Mulțumesc. Thank you. We haven't fixed the vote date. Mulțumesc încă nu a fost stabilită data de dezbatere în comisie, se va face după uh, sfârșitul vacanței de vatră. Cu asta se încheie partea de dimineața a reuniunii noastre. Ne revedem după amiază la ora 3.